Good afternoon. Please be seated. Bună ziua tuturor, vă rog să luați loc. Am avut uh, o dimineață încărcată la noi la Comisia Libe și sperăm să avem și o după masă la fel de încărcată. Invitați deosebit de interesanți în această dimineață, invitați interesanți și acum, după amiaza. Avem o audiere specială spre o strategie comună europeană de combatere a corupției și crimei organizate, întărirea instrumentelor și consolidarea cooperării între principalii protagoniști. În primul și în primul rând, The effects of corruption and organized crime Stimați colegi, efectele corupției și crimei organizate sunt grave și răspândite pe scară largă. Nu există niciun stat în Europa care să nu cunoască acest fenomen al corupției. Aceste amenințări la adresa securității afectează în mod negativ și creșterea economică. Există de asemenea costuri sociale Corupția, de asemenea, duce la o scădere a încrederei în guverne, instituții publice și democrație. Natura specifică actelor de corupție diferă de la un stat membru la altul, dar, pe de altă parte, acestea afectează negativ întreaga Uniune Europeană. În ultimii 10 ani, Uniunea Europeană a adoptat uh, câteva acte legislative importante menite a îmbunătăți combaterea corupției și crimei organizate. De exemplu, legislația europeană privind achizițiile publice în forma modernizată de la zi, directiva privind spălarea banilor sau regulamentul privind Procuratura Europeană. Alături de noi o avem primul uh, procuror uh, șef al parchetului european, doamna Laura Căveși. Bun venit și bun venit în funcție! Sperăm cu toții că veți obține rezultatele pe care le dorim în combaterea tuturor formelor de deviere de la standardele statuate de legislația menționată anterior de mine și sperăm în viitorul apropiat instituția dumneavoastră își va extinde domeniul de activitate. Pentru că acesta este sensul, în ultimă instanță, al articolului 86 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Infracționalitatea transfrontalieră este un fenomen grav și ține de competența instituției noastre. Dar, după cum spuneam, Comisia Europeană a asumat, uh, și-a asumat o sarie de alte inițiative legislative menite a întări cadrul european de combatere a corupției. În 2014, raportul privind situația combaterii corupției în Uniunea Europeană, acest raport urma să funcționeze ca un sistem de monitorizare pentru toate statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile întreprinse în direcția combaterii corupției la nivel național în fiecare stat membru. Acest mecanism, din nefericire, a fost folosit doar o dată. Și până în prezent nu avem o strategie cuprinzătoare împotriva corupției la nivel european. Obiectivul acestei audieri, prin urmare, este acela de a discuta tocmai nevoia de crearea unei strategii cuprinzătoare uh, care să îmbunătățească cooperarea transfrontalieră, să elimine lacunele existente și să asigure o mai bună supervizare. O să începem acum prima parte a audierii de astăzi, discutând provocările și etapele următoare în încercarea de a întări cadrul legislativ european și de a asigura plus valoarea unei strategii comune europene de combatere a corupției și a crimei organizate. În primul și în primul rând, domnul Olivier Onidi, reprezentantul Comisiei, director adjunct al Directoratului General pentru Migrație și Afaceri Interne la Comisia Europeană, după care va vorbi domnul Jürger Ebner, director executiv adjunct al Europolului din partea Directoratului pentru Guvernanță, apoi ne va vorbi domnul Klaus Mayer Cabri, vicepreședintele al Eurojust, și, desigur, apoi doamna Laura Codruța Căveși, procurorul șef european, cea care conduce parchetul european. În ultimul și ultimul rând, ne va vorbi numele Restu Savona, profesor de criminologie și directorul Transcrime, un centru de cercetări specializat în infracționalitatea internațională și transnațională. Trebuie să avem mare grijă în ceea ce privește limitele de timp, pentru că toată lumea va dori să pună întrebări și să poată interveni, așa că să vă rog să vă limitați la timpul alocat. Domnule Onidi, aveți 10 minute la dispoziție. Domnul Onidi, director general la DG Migrație și Afaceri Interne, aveți cuvântul 10 minute. Thank you, Mr. Lopez Aguilar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Lopez Aguilar, pentru uh, inițiativa acestei uh, audieri interesante. Nu aș dori să mă concentrez pe tot ceea ce am făcut împreună până acum, ci mai degrabă aș dori să discut despre perspectivele unor posibile inițiative pe viitor, știind că strategia e foarte frumoasă, dar că ceea ce contează la sfârșit sunt cu adevărat elementele pe care le pui în această strategie. În ceea ce privește crimea organizată și corupția, eu uh, cred că putem, împreună cu Parlamentul, să acționăm pe mai multe laturi să încercăm să facem pași înainte pentru a finaliza acest cadru pe care îl avem deja, pentru a combate ceea ce ați văzut deja și este una din amenințările cele mai mari cu care ne confruntăm. Primul pas ar fi să modernizăm cadrul legislativ care există în Uniunea Europeană, care incriminează actul crimei organizate. În cadrul actual, E foarte viu, e foarte vechi, datează de pe, de pe vremuri și e foarte, foarte dificil să înțelegem definiția acestui uh, act. Nici nu e clar din definiție ce înseamnă să fii un membru sau ce înseamnă să colaborezi cu o organizație criminală. Aceasta se înrăutățește și în momentul în care autoritățile noastre de punere în aplicare a legii trebuie să colaboreze cu rețele uh, de uh, instituții din afară. Am văzut același lucru și la combaterea terorismului. Este extrem de important să existe o definiție uniformă și de asemenea și o um, acțiune uniformă la nivelul Uniunii Europene cu instrumente similare. Un al doilea pas ar fi să dezvoltăm căi suplimentare pentru a putea conduce investigațiile uh, penale, deci în primul rând partea de finanțe, dar foarte multe s-au făcut deja și mai ales grație raportorului despre, care a avut raportul despre accesul la informația financiară. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport care vine din legislatura anterioară. În continuare însă sunt anumite lacune care trebuiesc uh, umplute. Trebuie în primul rând ca toată comunitatea instituțiilor de punere în aplicare a legii, dar și autoritățile să aibă acces contra, uh, total la registrele uh, conturilor la băncile naționale, la băncile naționale. O evaluare tehnică va fost prezentată în acest sens la începutul lui septembrie și am dori să facem pași înainte în această direcție în curând. O altă dimensiune care e la fel de importantă, dacă nu chiar mai, este să încercăm să creăm un cadru, un cadru care să permită o înghețare a um, bunurilor, o înghețare și o recuperare a activelor și credem că confiscarea și înghețarea și ordinele de înghețare și confiscare sunt extrem de importante în acest proces. Trebuie însă să putem uh, permite a, acestor instituții care se vor ocupa de înghețare și confiscare accesul la surse de informație viabilă. Capacitatea de asemenea de a îngheța activele într-o situație de urgență trebuie să le fie acordată. Dacă e să ne bazăm pe un studiu pe care vi l-am prezentat de curând, noi ne-am dorit, bazându-ne pe evoluțiile din uh, țări precum Italia sau Germania, să vedem în ce măsură la nivelul Uniunii Europene am putea să prevedem un cadru care să permită confiscarea activelor care nu sunt bazate pe o condamnare. Aceasta pentru noi uh, ar fi foarte important, pentru că în momentul de față, dacă recuperăm numai un procent din activele financiare, este pentru că atunci când investigațiile sunt în curs și în timp ce procedura judiciară este în curs, există destul timp uh, pentru grupurile și grupările criminale să se uh, să, să scape de aceste active și să le dea destul timp pentru a șterge urmele. Aceasta, deci, necesită o schimbare și pentru aceasta e nevoie și de acces la finanțare. Comisarul Ioanson deja a spus că este nevoie și de o nouă strategie în ceea ce privește traficul de droguri. Drogurile au fost unul din elementele care au scăpat cumva prin uh, fileu, prin plasa uh, combaterii uh, crimei organizate până acum, dar este de fapt piața cea mai mare uh, de infracțiuni uh, în momentul de față, așa cum a raportat Observatorul Uniunii Europene în ultima săptămână, iar Europolul confirmă uh, că este cea mai mare piață infracțională. În același timp, este și domeniul cel mai destructiv din perspectiva coeziunii sociale și din perspectiva problemelor pe care le creează în societate. Iată de ce noi am considerat că este nevoie de un cadru în care observatorul european uh, pentru combaterea drogurilor să aibă mai multe responsabilități, să ne ajute să detectăm noi substanțe, să aibă responsabilități uh, mai multe și care să permită o evaluare a politicilor naționale în același timp. Toate acestea trebuie să meargă însă în paralel cu o întărire și îmbunătățire a agențiilor cheie precum Europol și Eurojust. În ceea ce privește corupția și voi încheia pe această notă, suntem foarte recunoscători că în audierea de astăzi ați combinat crima organizată cu corupția. De ce? Pentru că grupurile de crimă organizată nu folosesc neapărat uh, fonduri acum pentru a-și uh, conduce activitățile, ci pentru că felul în care ele operează în Uniunea Europeană și în afara ei este prin coruperea oficialilor, politicienilor și uh, demnitarilor. Aici avem un element foarte important pe care trebuie să-l subliniem, deci trebuie să îmbunătățim politicile generale pe care le avem în domeniul corupției, am integrat corupția în uh, cadrul semestrului european în fosta comisie, unde am dat deci un răspuns pe plan economic la problema aceasta, încercând să fim mai eficienți și creând o legătură între recomandările către statele membre cu măsurile economice generale pe care trebuie ele să le ia și, pe de altă parte, o concentrare deosebită pe statul de drept. Aceasta ne va permite să integrăm pe deplin o monitorizare cuprinzătoare la nivel național al politicilor anticorupție în monitorizarea statului de drept. Deci, într-un fel, o să avem un instrument complementar față de brațul economic, care va fi cel legal și de punere în aplicare a legii. Odată cu aceste schimbări vom fi mai prezenți pe scena internațională, ne vom folosi la maxim și statutul de observator în cadrul Consiliului Europei, dar și cu ajutorul Secretariatului Parlamentului European și cu Secretariatul Consiliului European Uh, și Consiliului UE o să încercăm să folosim uh, toate cadrele care sunt posibile în colaborare și cu ONU. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Leonidi, pentru efortul pe care l-ați făcut de a respecta, în primul rând, timpul care v-a fost uh, acordat în această primă parte a audierii de astăzi, astfel încât să mai aibă loc și a doua audiere pe care o avem pe ordinea de zi. Vă rog să nu uităm. Acum vreau să dau cuvântul domnului Ebner, care este director adjunct la Europol. Vă rog, domnule Ebner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European. În primul rând, aș dori să-mi cer scuze în numele directorului executiv uh, al Europol, care nu a putut fi astăzi aici, eu o înlocuiesc. Eu uh, am început munca mea la Europol acum patru săptămâni și aș dori să folosesc ocazia să mulțumesc Comisiei pentru Libertăți Civile din Parlamentul European, LIBE, unde mă aflu acum, pentru că am fost aici pe 5 septembrie, unde m-ați audiat pentru funcția în care vă vorbesc acum. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Ca să revenim la situația despre care vorbim aici și de ce Europolul consideră că este nevoie de a lega uh, combaterea crimei organizate cu combaterea corupției, aș vrea să ne întoarcem la abordarea noastră bazată pe expertiză. Eu zic că e vorba de un instrument uh, foarte important de evaluare a crimei organizate, Întotdeauna acest instrument a fost uh, actualizat, următorul raport va veni anul viitor. Avem aici un instrument foarte important care adună expertiza din toate statele membre, de la toate agențiile de punere în aplicare a legii care lucrează cu UE, dar și a tuturor agențiilor europene care sunt implicate aici. Dar se adaugă la aceasta și institutele de cercetare și deci imaginea care reiese este destul de fiabilă despre crima organizată și care sunt amenințările actuale. Vreau să vă subliniez că, după cum știm noi, grupurile de uh, crimă organizată au crescut din 2013, în 2019, de la 6300 la peste, uh, cu peste 40%. Deci uh, aceste grupuri sau grupuri criminale folosesc instrumente pentru a putea să-și desfășoare diferite tipuri de afaceri. Ele sunt orientate de obicei pe plan internațional, lucrează în diferite domenii. Sunt cam 110 miliarde profit uh, pe care îl fac pe an, acesta fiind uh, de fapt o estimare destul de modestă probabil. Aș vrea să fac uh, referire la ce a spus domnul Onidi. Rata de confiscare a activelor este cam de 1%. Iată de ce înțelegeți imediat uh, ce provocare avem și de ce trebuie să schimbăm ceva. După cum a zis domnul Onidi, una din cele mai mari provocări uh, în piața criminalității a fost exprimată și de către Convenția Polițiilor Europene care a avut loc în 2019 în octombrie, este piața drogurilor. S-a menționat și că Oficiul European de Combatere a Drogurilor și raportul pe care acesta l-a publicat în 2019 a estimat uh, la 30 până la 40 de miliarde de euro pe an uh, piața vânzării de droguri ilegale. Aceasta nu este numai uh, suma care se colectează pentru că, dincolo de ea, mai vin și multe morți anuale uh, Um, din cauza overdozelor, din cauza uh, supradozelor de droguri, dar și piața infracționalității, violențelor. În primele 10 luni în Suedia am avut peste 270 de împușcări uh, cu 70 de morți din cauza persoanelor care au, uh, se aflau sub influența acestor substanțe. Sigur că se leagă însă crima organizată și de tehnologie în ultima vreme, pentru că avem aici de-a face cu mai multe provocări. Foarte multe instrumente pe care le folosim nu mai sunt uh, și nu sunt criptate, însă tot ceea ce confiscăm uh, noi de la rețelele criminale trebuie să fie decriptat pentru ca să putem avea acces uh, la informațiile necesare pentru a putea desfășura investigațiile. 5G-ul o să fie una din provocările cele mai mari care oferă în același timp și foarte multe oportunități, dar forțele polițienești la nivel uh, național și la nivel european se află într-o situație foarte dificilă, pentru că și pe viitor vor trebui să aibă acces la informații atunci când își conduc investigațiile. Acestea fiind zise, tehnologiile sunt însă și unul din motoarele crimei organizate dacă vorbim aici de cibercriminalitate, este legată foarte des de crimă organizată, dar și exploatarea sexuală a copiilor constituie o piață foarte mare. Dacă ne uităm la raportul Centrului Național pentru Copii Dispăruți sau Copii Abuzați, ei estimează situația că în 18 state ale UE a crescut pornografia Uh, infantile pe net cu 30%. Aceasta arată o dimensiune enormă a internetului în crimele organizate și de multe ori dark web-ul ne dă foarte multe explicații, care este o mare provocare, trebuie spus, pentru forțele polițienești. Acestea fiind zise însă, dacă ne uităm la procedurile criminale, de uh, procedurile penale, vedem că avem uh, milioane de proceduri în același timp și sunt foarte multe uh, feluri în care uh, um, infractorii pot să exploateze ceea ce se întâmplă acum. Un studiu, de exemplu, pe care l-a făcut banca olandeză Nederlandse Bank spune că în Amsterdam, cel puțin din perspectiva bancară, s-a observat că 25% din uh, tranzacțiile imobiliare de cumpărări de case sunt cumpărate fără credite ipotecare, ceea ce înseamnă nu neapărat că sunt uh, cu tentă infracțională, dar totuși poate fi o presupunere că sunt și activități infracționale care sunt legate de acești bani. Apoi cetățenii care trăiesc în uh, Amsterdam sunt goniți din uh, oraș pentru că nu pot să-și mai plătească chiriile, nu pot să-și achiziționeze case la prețurile la care ajung casele din acest uh, motiv. E vorba valabil și pentru alte orașe și aceasta e doar unul din exemplele prin care crima organizată are un impact direct pe viața cotidiană a cetățenilor și trebuie pusă o presiune atât pe Uniunea Europeană cât și pe poliție și este automat o presiune pe ele din cauza acestor noi provocări. Iată acum următorul slide care mă duce și la concluzia pe care vreau să o trag și anume de ce Europol Europolul consideră că este nevoie de o strategie la nivel european pentru combaterea crimei organizate. Având uh, mai multe evaluări din 2017 până acum, S-au evaluat și mai multe politici europene care au legătură cu activitatea operațională de combatere a infracționalității și la toate concluzia este că e nevoie de o abordare generală. E nevoie de priorități corecte și e nevoie de foarte multe domenii în care crima și infracțiunea este prezentă pe care trebuie să le abordăm la nivel european. Trebuie să încercăm să punem accentul pe acele puncte însă care sunt foarte importante. Domnul Unidi a spus înainte și că trebuie să acoperim lacunele legislative pe care le avem la nivel european. Trebuie însă să ne uităm și puțin mai uh, departe și să fim vizionari la provocările tehnologice cu care va fi confruntată societatea noastră. Aceasta a fost una din sarcinile pe care le-am avut noi și anume că trebuie să stabilim uh, o capacitate nouă de a colabora cu celelalte agenții și institutele de cercetare și, uh, de exemplu, Institutul Comun de Cercetare din Italia trebuie să țină cont de asemenea de aceste schimbări. Apoi resursele care sunt uh, acordate agențiilor și organizațiilor precum Europolul. Și aici aș vrea să spun ceva. Dacă identificăm prioritățile corecte și dacă suntem foarte clar despre ceea ce trebuie să abordăm ca prioritate, atunci trebuie să vorbim și despre care sunt resursele care sunt necesare pentru a face față provocărilor. Vreau doar să vă subliniez aici un lucru, și anume că pentru organizații precum Europolul este foarte important și cum vor decurge negocierile pentru CFM, pentru cadrul financiar multianual în următoarele luni. Vreau să subliniez și importanța ajutorului Parlamentului European până acum uh, la uh, constituirea bugetului european. Despre ce mai este vorba și care nu trebuie lăsat deoparte? Colaborarea dintre forțele polițienești la nivel vertical, de la poliția locală la poliția națională către cea europeană, dar la fel de important pentru acest cadru este și colaborarea la nivel orizontal și mă refer aici la colaborarea între Europol și Frontex, la colaborarea dintre Europol și Agenția pentru combaterea traficului de droguri, dar și uh, o mai bună gestionare a resurselor pe care le avem. Europol, Eurojustu și EPO, parchetul european, vor trebui să colaboreze pe bază cotidiană. Europolul deja colaborează, de fapt, și cu EULISA în acest domeniu. Serviciile pe care le poate oferi Europolul, pe scurt, sunt următoarele. Când e vorba de crimă organizată, există așa numitele high value targets, ținte de nivel de valoare mare. Și crima organizată este un fenomen foarte complex. Când am uh, început să o analizăm, uh, am, imediat am ajuns la acest concept de ținte de valoare adăugată, și am funcționat foarte bine procedura noastră. Am avut peste 20 de operațiuni arestând peste 400 de făptași, 50 dintre ei fiind așa numite ținte uh, de uh, valoare adăugată, adică faptul că ei au fost capturați uh, au adus la foarte multe lucruri pozitive după aceea, iar statele membre folosesc această tehnică în momentul de față. Sunt 50 de investigații în curs uh, în comun, dar uh, Europolul, desigur, se lovește de multe ori și de o problemă de resurse și câteodată nu e foarte simplu să finalizezi toate investigațiile. Ca să trag câteva concluzii, aș dori să subliniez următoarele. Este necesar să găsim căi mai bune de colaborare. Europolul dorește să susțină și Comisia și Parlamentul pentru ca să găsească cele mai bune căi de combatere a crimei organizate. Aș dori să mai vă amintesc de o propoziție a președintelui, doamnei președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața Parlamentului. Doamna von der Leyen a spus că trebuie să folosim cât mai bine instrumentul cel mai bun pe care îl avem, Europolul, pentru a putea combate crima organizată și ca Europolul să devină adaptat nevoilor. Vă mulțumesc pentru atenție. I don't have the mic. Domnul Mayer Cabri, care reprezintă acum Eurojustul, vă rog frumos să luați cuvântul 10 minute. Mulțumesc, domnule președinte, scuze pentru numele meu complicat. Mai am și o parte olandeză pe care nici nu mai spun, că altfel ați fi pierduți complet. Uh, sunt aici uh, între Europol și EPPO uh, și atunci încep spunând că avem o cooperare foarte bună. Colegul de la Europol a vorbit de crimă organizată. Eu mă voi concentra pe corupție și cooperarea cu EPO începe foarte rapid pentru că avem un singur microfon. Uh, mai întâi de toate, mulțumesc foarte mult pentru susținerea uh, pe care ați manifestat-o pentru noi față de bugetul pe 2020 a fost utilă și decisivă. Uh, prima dată m-am confruntat cu o chestiune de corupție când eram student, când împreună cu un alt prieten am vrut să mergem în Statele Unite aveam uh, uh, avioane, uh, hoteluri, dar ne expirase pașaportul. Prietenul mi-a zis, nicio problemă, mă întorc în țara mea și vin cu pașapoarte noi. Și a făcut asta mergând la un birou și de fiecare dată punând 10 euro în pașaport și până la sfârșitul serii încă 100 de euro și a rezolvat cu pașaportul și am spus, a, e corupție. A spus, da, și tu plătești suplimentar dacă vrei un pașaport livrat mai repede. Și am zis, da, dar nu funcționarilor le plătești, ci statului. Deci asta este un mic, un mic exemplu de corupție care a intrat în modul nostru de viață. Nici o țară ne, din Europa nu este neafectată de corupție. Afectează și țările bogate și uh, Uh, dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate. Ea multe forme, subminează uh, statul de drept și creșterea economică și uh, uh rezultatul e un sentiment de proastă guvernare. Secretarul general uh, al Europol a spus corect că scopul nostru comun trebuie să transformăm corupția într-o activitate de mare risc și de profit redus. Eurojust este implicat în acest proces, ajutăm uh, Uh, judecătorii și procurorii europeni în cazurile de corupție și facem asta în cazuri concrete. Lupta anticorupție trebuie să fie transfrontalieră ca să fie eficientă, uh, dată fiind natura fenomenului, pentru că uh, delictele sunt adesea legate, de exemplu, de spălarea de bani. Cooperarea internațională, cooperarea judiciară, încă se, uh, este uh, împiedicată de cerințe foarte complicate, dar corupția nu are astfel de limite. Diferențele în sistemul juridic, uh, insuficienta cunoaștere a modului de organizare a autorităților judiciare în alte țări și uneori lipsa de încredere reprezintă obstacole semnificative pentru poliție și pentru autoritățile judiciare. Eurojust poate să fie și este un, o punte care să elimine aceste goluri și să crească încrederea uh, între actorii din sistemul de aplicare a legii și să ajute să uh, se descurce în diversele sisteme uh, legale, care e un element cheie în cazurile complexe de corupție. Din 2015 uh, am avut 347 de cazuri, ne-am ocupat de 347 de cazuri de corupție, am avut 52 de ședințe de coordonare, am susținut 16 uh, uh, state membre și 25 de state non-UE au fost implicate în peste 200 de cazuri. În aceste cazuri trebuie să colaborăm cu Europol, cu OLAF și în viitor cu uh, Biroul Procurorului European. Uh, importanța part- acestui parteneriat și colaborării și în interiorul și în afara Uniunii Europene este extrem de importante. Uh, am avut un caz semnificativ uh, legat de drepturi media, uh, un caz condus de Elveția. Elveția are un birou de legătură la Eurojust și era vorba de un caz care a fost pregătit cu mare grijă la sediul nostru din Haga și rezultatul a fost uh, confiscarea unor dovezi, uh, interogarea unor suspecți și foarte multe dovezi care au fost uh, obținute și păstrate. Ce vom face Uh, noi în fața Parlamentului European este că vom avea un uh, raport uh, privind cazurile de corupție până la sfârșitul anului viitor pe care îl vom prezenta. Corupția în evaluarea noastră și din jurisprudența existentă, corupția se dovedește dificil de instrumentat, cazurile sunt dificile de instrumentat pentru că sunt mai puțin vizibile. Și atâta timp cât ambele părți implicate în corupție sunt mulțumite de aranjamente, e greu să îi uh, prinzi, pentru că uh, mita nu se mai dă în, uh, cu geanta de bani, ci prin contracte fictive pentru niște servicii care nu sunt livrate niciodată și adesea uh, compania care trebuie să livreze serviciile e undeva în străinătate și e și mai greu să faci investigații. De aceea ne bazăm foarte mult pe, pe informații de tip intelligence, pe interceptări și pe martori uh, vedetă, ca să spun așa. Uh, și acești martori dispuși să coopereze sunt foarte importanți în investigație. Desigur, toate aceste măsuri uh, cer autorizație prealabilă din partea autorităților judiciare. Asta poate fi deja dificil și în cazurile naționale și chiar mai mult în cazurile transfrontaliere. Prin urmare, sunt complet de acord cu Comisia că lipsa unei definiții comune a corupției este un obstacol și trebuie să fie depășită. De exemplu, în unele state membre este posibil, juridic vorbind, ca o companie farmaceutică să ofere compensație financiară medicilor care prescriu medicamentele lor, în timp ce în altele state membre asta reprezintă un delict. Asta, sigur, creează întrebarea uh, criminalității duale, care poate fi un obstacol în calea cooperării comune. Nu există un cadru comun european care să protejeze martorii cooperanți și asta este o chestiune fundamentală în lupta cu această infracțiune. Ce se poate face mai bine în viitor? Aici uh, și eu și uh, colegii de la Europol, considerăm că avem nevoie de abordare holistică. Legislația nu e suficientă, dar e foarte importantă. Definiții comune, un sistem de cooperare și de protejare a martorilor, întărirea guvernanței uh, în sectorul public, uh, creșterea transparenței, toleranță zero din partea publicului și împotriva micii corupții. V-am spus această poveste cu pașapoartele nu nicio minimalizare a problemelor uh, legate de corupție prin a spune că numai prin corupție se, poate face, se pot face afaceri, uh, protecția lansatorilor de alerte, uh, stabilirea clară a sarcinilor în rândul poliției și procuraturii, instruire puternică, m-am referit aici la Academia Anticorupție de la Luxemburg, lângă Viena, Uh, acces uh, facilitat la dovezi și mă bucur că acest proces continuă și uh, întărirea statului de drept în toate domeniile. Cred că este nevoie de și mai strânsă cooperare între statele membre, Europol, EPO, Eurojust și to- toți actorii în ce privește țări terțe. Fiecare instituție are un rol unic de jucat în uh, acest uh, lanț al securității și suntem cu toții implicați în această luptă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult și acum dăm cuvântul uh, uh, noului numit uh, procuror european și știți că asta a fost uh, uh opera noastră a membrilor Comisiei Libe și Parlamentului European. De aceea ea se află aici astăzi, acum, pentru a face prima prezentare și prima declarație în numele uh, biroului procurorului european, noul uh, procuror european șef, doamna Laura Coveși. Bun venit! Aveți cuvântul pentru următoarele 10 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Adoptarea regulamentului uh, Uh, care creează uh, Biroul Procurorului European este o realizare istorică. EPPO este un pas important în integrarea sistemului judiciar în uh, Uniunea Europeană și rezultatul a mai bine de 20 de ani de eforturi de convingere și de negociere. Este o mare onoare pentru mine să fiu primul procuror european șef și știu că așteptările cetățenilor europeni sunt foarte mari. Pe baza experienței mele anterioare, cred că există un set comun de cerințe care trebuie să fie îndeplinite pentru a avea eficiență în lupta anticorupție. Independența sistemului judiciar, o structură specializată de investigare a corupției, legislație care oferă instrumente eficiente, recuperarea pagubelor și a rezultatelor criminalității, prevenirea, activitățile de educație, schimbarea mentalităților și Uh, creșterea uh, încrederii publice în instituțiile care au un rol în combaterea sau prevenirea corupției. Există într-adevăr uh, câțiva actori diferiți și multe instrumente disponibile pentru a lupta cu corupția și crima organizată la nivel național, european și internațional. Mie îmi place ideea unei abordări strategice pentru că acțiunea noastră poate avea un efect real și de durată numai dacă este una coerentă și uh, consistentă. Uh, trebuie să știm ce vrem să realizăm, să ne asigurăm că avem și mijloacele necesare pentru a realiza lucrul respectiv și după aceea să uh, uh, aplicăm strategia în mod coerent. Totuși, întrebarea esențială este cine ar trebui să fie responsabilă, cine ar trebui să fie responsabil pentru astfel de aprobare strategică. Odată ce Biroul Procurorului European va deveni eficient, va trebui să investigheze în mod eficient frauda și să recupereze pagube de pe urma criminalității financiare. Totuși, nu se vor reduce fraudele cu fonduri europene numai prin investigații și uh, condamnări. Avem nevoie și de activitate de prevenire. Și rolul indirect al uh, EPPO va fi să ofere o analiză a uh, celor mai tipice uh, delicte investigate și modalităților operaționale, pentru că aceste analize ar putea duce la identificarea unor riscuri predominante și vulnerabilități în procedura de utilizare, în procedura de utilizare a fondurilor europene. Asta ar ajuta la identificarea modului în care aceste proceduri ar putea fi dezvoltate mai bine, pentru că astfel de uh, delicte să fie evitate. EPPO ar putea în felul acesta să îmbunătățească activitatea de prevenire Uh, influențând deciziile altor instituții europene. Uh, investigații făcute în toate uh, țările membre care participă la această instituție, într-un mod coordonat, va cere un schimb rapid de informații. Este necesar ca noi să dezvoltăm o relație foarte strânsă cu Europol, Eurojust și OLAF. Conform prevederilor relevante din regulament, Vom încheia acorduri de lucru cu aceste instituții și vom agrea și asupra unor modalități de cooperare cu țări terțe, cu organizații internaționale și cu state membre care nu participă la biroul Procurorului European. Între timp, singura mea recomandare ar fi una de o natură generală. Trebuie să acționăm în mod consistent și coerent cu toții, în practică. Asta înseamnă că Uh, EPPO ar trebui să fie implicat ori când există o suspiciune de fraudă împotriva bugetului european. În acest context, uh, Biroul Procurorului European are un uh, interes important în a discuta termenii în care se va face cooperarea reciprocă cu Curtea Europeană de Auditori. De asemenea, EPPO ar trebui să fie implicat în mod sistematic și în definirea cât, cât și în implementarea strategiilor antifraudă la nivel european și acolo unde este relevant și la nivel național. Stimați membri ai Parlamentului European, eu văd participarea mea la această audiere ca pe un prim pas în dezvoltarea unei relații fructuoase cu Parlamentul European. Și în același spirit uh, al responsabilității instituționale am participat în această dimineață la Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, unde le-am transmis miniștrilor de resort următorul, următoarele mesaje principale împreună cu colegii mei din colegiul instituției, ne vom lua responsabilitatea să facem instituția operațională până la sfârșitul lui 2020. De la intrarea mea în funcție oficială acum o lună, am evaluat situația. Multe lucruri sunt deja pregătite și sunt pregătite foarte bine, dar trebuie să facem mai mult, mai mult și mai repede. Pentru ca EPPO să fie operațional în 2020, avem nevoie de următoarele lucruri. În primul rând, implementarea la timp a directivei PIF. În al doilea rând, Uh, adaptări naționale, ajustări naționale la regulamentul EPPO de asemenea uh, uh, procurorii europeni de la, uh, care vor veni la Luxemburg să creeze colegiul instituției și să ia decizii strategice. Avem nevoie de un acord cu statele membre privind numărul de procurori delegați europeni, claritate în ce privește nivelul de susținere de la fiecare stat membru participant în ce privește procurorii delegați europeni, un sistem de management al cazurilor funcțional și posibilitatea de a recruta și de a instrui tot personalul care se va ocupa de uh, toate cazurile care vor, vor ajunge la EPPO din uh, prima zi. Întrebarea esențială este, avem suficient uh, personal de susținere operațională la nivel central și destui procurori europeni delegați ca să începem să operăm? Conform cadrului bugetar actual, nu avem. Ca să putem să începem în 2020, trebuie să updatăm pre, previziunile inițiale și să adăugăm mai multe resurse în contextul negocierilor pentru cadrul financiar multianual. Aceasta este o decizie strategică. Vrem să avem un birou al procurorului european numai așa ca să spunem că l-avem? Sau vrem ca această instituție să fie una eficientă? Doamnelor și domnilor, am fost uh, procuror uh, jumătate din viața mea. Îmi dau seama perfect de bine în legătură cu, procuror, cu provocările cu care mă confrunt. Și uh, transformarea EPP în realitate nu va fi ușoară. Vom putea avea succes numai dacă lucrăm în echipă. Toți, Colegiul uh, Procurorilor Europeni, uh, procurorii delegații europene, autoritățile naționale, instituțiile europene, dar mai general toți cei care înțeleg uh, importanța vitală a uh, ideii de a susține și promova statul de drept în societățile noastre. Pe baza experienței mele de luptă cu corupția la nivel înalt și frauda financiară, ne vom confrunta cu oameni puternici și periculoși. Din acest motiv vreau ca eppo să fie într-adevăr independentă, eficientă și puternică. O instituție uh, în care cetățenii să aibă încredere. Principalele ei sarcini vor fi să facă investigații penale, să întărească cooperarea între statele membre și să recupereze pagubele. Toate acestea respectând complet drepturile fundamentale ale, copil, ale persoanelor implicate în procedurile penale, precum și legislația procedurală a statelor membre participante. Împreună cu uh, Curtea Europeană de Justiție, EPPO va reprezenta pilonul uh, justiției în Uniunea Europeană și va proteja valorile europene, cetățenii și interesele financiare. Sunt uh, recunoscătoare pentru susținerea coerentă și constantă a Parlamentului față de EPPO. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you for your Mulțumesc pentru declarație, doamnă Căve, și spune președintele, Sperăm că această instituție se va dezvolta și va funcționa la timp și la potențialul maxim, așa cum cred că majoritatea în acest Parlament își doresc și majoritatea mai ales a Comisiei Libe. Acum uh, dau uh, cuvântul uh, domnului profesor Savona. Aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc Comisiei Libe că m-a invitat, e o plăcere deosebită. În calitate de cercetător, pot să vă spun cum vedem noi dinamica acestor fenomene. Corupția și crimă organizată se suprapun. Și de aceea eu am să mă refer în special la crimă organizată. Când cartografiem crimă organizată, găsim corupție. Când cartografiem corupția, găsim crimă organizată. Dați-mi voie să vă explic care este principala tipologie aici? Tipologia crimei organizate în Europa și nu numai. Avem trei nuclee crimă organizată tradițională, care presupune un nivel mai scăzut de, de violență și mai mult infiltrarea în mediul de afaceri. O a doua manifestare e locală. Există o fragmentare marcată a crimei organizate în Europa și în afara acesteia. Vedem tendințe similare în Mexic, în America de Nord, Australia. A făcut practic explozie, a devenit mai micuță, bucățele mai mici, uh, operând la nivelul unui teritoriu localizat. Al treilea plan este cel emergent și ține de fluxurile migratorii, un nou fenomen. Vedem aici datele proiectului Proton uh, din cadrul Orizont 2020, mafioții italieni din închisori, începând cu 1982 și până în prezent. Uitați-vă la cum evoluează graficul. Numărul scade, scade, scade, scade. Aceștia sunt mafioții din închisorile din Italia. Nu e o mostră. E întreaga populație a penitenciarelor. Acest declin vine ca urmare a legislației antimafia. Efectul acestea a fost o scădere a condamnărilor pentru activități mafiote. E un efect pozitiv, dar dă naștere la o întrebare. Ce se va întâmpla pe viitor? Dacă criminalitatea organizată tradițională e în declin legislația mai corespunde viitoarelor modele de crimă organizate pe care o să le vedem în următorii ani în Europa. Sunt două modele de, de funcționare. Modelul tradițional era unul pe termen lung. Se făceau investiții în mecanisme de spălare de bani. Modelul uh, celălalt e unul pe termen scurt. Vedem aici date referitoare la orașul Napoli. Eu, ca cercetător, le interpretez în felul următor, pentru că ele ne arată ce se întâmplă peste tot în Italia în prezent. Vedeți acolo această curbă, infracțiuni în orașul Napoli, corelația cu Camora rămâne sub semnul întrebării. Mai jos, vedeți principalele grupuri mafiote din Italia vedeți că este, sunt mai multe incidente violente la nivelul relației între bande decât atunci când e vorba de mafia. Dar se naște apoi întrebarea, acesta e oare modelul cu care o să ne confruntăm în anii ce vin în Italia? Și acesta e modelul de crimă organizată cu bande izolate pe care îl avem în Europa? Răspunsul meu este da. Această fragmentare va reconfigura structura crimei organizate în toate țările europene, inclusiv în statele balcanice. Însă, dați-mi voie să vă spun un lucru. Următoarea planșă. Vedeți aici grupurile identificate ca operând pe teritoriul italian, albanieni, chinezi, nigerieni, români, ruși, sudafricani și nordafricani. Acestea sunt ceea ce numesc eu grupurile emergente. În Palermo, acum bandele nigeriene fac trafic cu droguri, substituindu-se mafiei. Așa încep să dai seama cine intră și cine iese de pe, de pe această piață. Nu spun că piața e în declin. Vreau să spun că sunt anumite grupuri care fac mai puțin afaceri într-un domeniu care tradițional era domeniul lor de afaceri. Apoi, ce întrebări se pun aici? Politicile împotriva spălărilor de bani mai pot ele oare combate acest fenomen al infiltrării crimei organizate, care e tendința principală acum? Apoi, confiscarea și politicile existențe, aceste politici gen Jurassic Park de confiscare a activelor, mai sunt ele adecvate atunci când e vorba de a combate noile forme de crimă organizată din Europa? Cum funcționează modelul infiltrării pe care l-am menționat anterior? Puteți discuta cu mulți uh, investigatori și o să vă semnaleze un tip special de infracțiuni, spălare de bani, corupție, fraudă, la oaltă, în același mod de operare. Încep cu spălarea de bani, undeva în mijloc unde ai corupție și la final ai fraudă. Sau încep cu frauda, te duci prin spălarea de bani și ajungi la corupție. Cele trei componente tind să fuzioneze. Vorbim prin urmare de un proces, nu de o singură infracțiune. Și trebuie să înțelegem natura acestui proces infracțional pentru că în realitate uh, Asta se întâmplă la o scară tot mai largă în Europa în, în prezent. Avem o abordare și două direcții. În primul și în primul rând, politicile de control a infracționalității, în al doilea rând, activitățile de prevenție, reducerea oportunităților pentru crimă organizată. Cred că statele europene ar trebui să se concentreze pe ambele priorități. Dacă ne uităm la politicile actuale din Europa, am putea spune Convenția UNTOC e o umbrelă extrem de utilă, însă urgent trebuie reduse asimetriile legislative între statele membre, iar poliția și cooperarea judiciară internațională trebuie să beneficieze de resurse suplimentare. Acesta este viitor, mesajul nostru pentru viitor. Apoi, activitățile de prevenție. Am tot discutat de politici împotriva spălărilor de bani, am vorbit de faza de înlocuire. Dacă în prezent acum tendința este infiltrarea în domeniul legal de afaceri peste tot în Europa, cred că politicile împotriva spălărilor de bani trebuie să se axeze acum pe componenta de integrare, unde se duc banii. Îmi pare rău să vă spun că această etapă a fost neglijată foarte multă vreme. Pentru că noi am avut în vedere proceduri împotriva spălărilor de bani în relația cu veniturile licite generate de traficul de droguri, însă nu pe componenta de infiltrare în mediul legal de afaceri ar fi o prioritate și o prioritate urgentă aceasta, pentru că, într-adevăr, trebuie să schimbăm accentul pe aspectul de, pe componenta de integrare. Trecem acum la o, un element uh, de asemenea important în materie de politici împotriva spălărilor de bani. S-au făcut foarte multe la nivel mondial, însă astăzi trebuie să răspundem la o altă provocare, și anume trebuie să dăm posibilitatea unităților de investigații financiare să opereze într-un cadru mai puțin asimetric la nivel organizațional. Dacă vă uitați la argumentele de, și la, la, la natura administrativă, financiară a diferitelor organisme, sunt asimetrii generate de funcționalități diferite. Uh, și vorbim aici de capacități de investigare complet diferite și dacă vrei să reduci asimetriile, atunci trebuie să capacitezi aceste, capa, eh, să, să generezi noi capacități investigative. Avem nevoie de baze de date complete, dar foarte urgent trebuie eliminate asimetriile între diferitele unități de investigație financiară, pentru că Am, am cu mine o, o diagramă care vă arată diferita structură. Because arrows are crucial for relevant priorities. The number of proceeds of crime which are aceste ARO-uri joacă un rol esențial dacă vrem să ne creăm o imagine de ansamblu. La nivelul unei țări, volumul poate fi foarte mare, dar dacă trecem apoi la veniturile ilicite confiscate într-o altă țară, cifra devine foarte scăzută, foarte mică, modestă. Dacă nu rezolvăm problema acestor asimetrii, ne confruntăm cu riscuri majore, pentru că infractorii își scot veniturile în afara Europei. Un, un mafiot italian nu se investească în Calabria sau în Sicilia. Dacă are minte, va investi într-o altă țară unde riscul e mai mic și asimetriile mai mari. Întrebați-i pe procurori Ce confiscări se fac în alte țări? Răspunsul e de, de un, un volum care se poate arăta cu, cu degetele de la o singură mână. Trebuie să împiedicăm exportarea infracționalității dintr-un stat în altul. De la Comisia Europeană am primit un tabel și vedeți în dreapta statele care nu dau niciun răspuns la întrebarea ce confiscări de active ați făcut într-un alt stat. Sunt date extrem de relevante. Și asta vă arată care este prioritatea momentului. Îmi cer scuze că mi-am depășit timpul alocat, dar această discuție privind asimetriile este una de o extremă urgență dacă vrem să înțelegem care sunt tendințele pe termen scurt în domeniul crimei organizate. Mulțumim foarte mult, domnule profesor. Nu ne mirăm că, iată, universitarul a vorbit mai mult. E un domeniu într-adevăr extrem de interesant. Am, am avut, iată, alături de noi uh, invitați cu o experiență considerabilă și sunt sigur că și colegii prezenți în sală sunt extrem de interesați. Îi rog acum să își pună întrebările sau să vină cu observații, comentarii în legătură cu cele auzite până acum. Puteți să vă ridicați cartonașul sau mâna, uh, faceți-mi un semn dacă doriți să interveniți o să facem o listă cu cei care doresc să ia cuvântul. Doamna Chinici, prima sunteți cea care s-a înscris, aveți cuvântul. Grazie. Posso? Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor oaspeților pentru prezentările pe care le-au făcut. Știu că foarte mulți colegi au cerut cuvântul, așa că n-am prea mult timp. Vreau să mă întorc asupra unei teme pe care am lucrat în legislatura anterioară. Știm foarte bine că există o necesitate evidentă de a avea o strategie europeană pentru combaterea criminalității organizate și a corupției. Această necesitate a fost confirmată și de un studiu, de fapt o cercetare din partea serviciilor de cercetare al Parlamentului European din 2016, care spune a estimat la 71 de miliarde de euro pe an costul non-Europei în acest sector. Deci o obligație fundamentală este aceea de a armoniza legislația în acest sens. Și m-a bucurat foarte mult să-l ascult pe domnul Onidi astăzi, exact despre conștiința acestei necesități. Aș fi vrut să vă pun o întrebare directă și anume vreau să vă întreb dacă, având în vedere ce ne-ați prezentat și având în vedere și prezentările de după aceea cu privire la criminalitatea organizată și complexitatea ei, necesitatea de a o aborda împreună cu corupția, cu spălarea de bani, dacă nu a venit momentul ca și Comisia să prezinte o propunere de directivă eu am cerut deja în legislatura anterioară să faceți o astfel de propunere, deci o directivă pentru a putea avea o noțiune comună de grup criminal organizat care să se bazeze pe o structură organizată, deci uh, cu scop uh, criminal care ar putea să ne ofere un cadru, așa cum a, care, după cum ați zis și dumneavoastră, uh, este necesar pentru că rezultatele nu au fost deloc uh, satisfăcute, uh, satisfăcătoare în momentul de față, când ne bazăm numai pe legislația națională. Aș mai vrea să fac și alt comentariu. Criminalitatea organizată s-a spus că se regăsește în diferite domenii și unde se regăsește de obicei avem o legătură cu corupția și cu spălarea de bani. Știm că um, criminalitatea organizată cu scopul uh, spălării de bani este exploatată și uh, de cei care știu să exploateze globalizarea, mondializarea și care știu foarte bine să folosească criptovalute, criptomonede în ultima vreme. Aș fi vrut de aceea să vă întreb dacă există instrumente deja sau dacă e nevoie să ne dotăm cu mai multe instrumente pentru a face față acestui nou uh, fenomen, pentru ca să nu se poată conturna legislația națională și legislația europeană. Vreau să-i mulțumesc foarte mult doamnei Căveși, procurorul uh, șef european. Noi avem multă încredere în dumneavoastră. Aș dori să vă urez numai bine în noua funcție și vreau să vă rog dacă nu considerați că parchetul european, odată ce își lansează activitate, n-ar putea eventual să-și extindă competențele și pentru combaterea terorismului și pentru combaterea criminalității organizate, pentru că terorismul, criminalitatea organizată, toate acestea sunt infracțiuni care sunt urgențe în Uniunea Europeană și cred că sunt legate între ele și este destul de evident acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Chinice. Doamna Edstettler, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru prezentările extrem de interesante. Corupția subminează încrederea cetățenilor în instituții și, de asemenea, subminează statul de drept. Și eu am fost judecător uh, la un moment dat și știu din experiență că infractorii sunt bine organizați, folosesc cele mai moderne tehnologii, își schimbă foarte rapid și regulat metodele, operează peste frontierele unui stat sau altuia și se bazează foarte mult pe corupție. Noi gândim încă în termen național, folosim instrumente, folosim o legislație care ține de Jurassic Park, cum spunea domnul Onidi ar trebui să avem un plan ambițios și să punem pe picioare o nouă strategie europeană și vă mulțumesc, domnule președinte, că ați organizat audierea de astăzi, aducându-i la oaltă pe cei care operează în domeniu din atât de multe state membre, apoi Comisia Europeană, Europol, Eurojust și, de asemenea, noul parchet european. Și avem, de asemenea, alături de oameni de știință, pentru că e nevoie de cercetare și nevoie de tehnologie în acest domeniu. Trebuie să combatem corupția împreună și mai eficient, cu arme mai eficiente, dar să nu uităm că e nevoie de un plus de integritate. Pentru asta trebuie să luptăm. Un aspect reliefat de altfel și de doamna Căveși, pe care doresc să o felicit, pentru că iată este primul procuror șef european. Sunt multe alte instituții care ar putea să contribuie la acest efort și pe lângă o strategie uh, ar trebui în asemenea să întărim Europolul și Eurojustul, pentru că e nevoie de o platformă accesibilă tuturor statelor membre. Corupția și crimă organizată nu sunt probleme naționale, sunt fenomene transfrontaliere și, prin urmare, trebuie să recurgem la arme mai puternice. Doresc o strategie mai ambițioasă, doresc să lucrăm împreună, din răsputeri, combătând acest fenomen și luptând încă o dată pentru un plus de integritate. E nevoie de proceduri la nivelul instituțiilor naționale și naționale și internaționale care să asigure integritatea uh, funcționarilor publici și să crească încrederea publicului. Domnul Bricmont, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ne mulțumesc invitațiilor. O întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră, să vedem dacă apuc. Încep cu doamna Căveși, ca singura femeie dintre invitați. În primul și în primul rând vă felicit noi eh, verzii. Suntem deosebit de fericiți că ați fost numit în această funcție, că o femeie este primul procuror șef european. Mandatul noastră va fi limitat deocamdată la investigarea și anchetarea infracțiunilor împotriva bugetului european și a fraudei TVA gravă cu implicații transfrontaliere. Cum vedeți corelația dintre acest tip de infracțiuni și alte forme de crimă organizată, cum ar fi frauda și corupția, care nu au un impact asupra bugetului european. Vorbim de aceleași grupuri de crimă organizată implicate. Cum faceți separarea, demarcarea între ei? Cum veți coopera cu procuraturile naționale care se vor concentra pe aceste activități, care nu țin de mandatul nostru, dar sunt puternic legate de activitatea noastră viitoare? Și apoi o întrebare pentru comisie. Un vis al meu pentru cei cinci ani care urmează ar fi o extindere a mandatului parchetului european Uh, și implicit a resurselor arocate, dar o lărgire, extinderea acestui mandat care se include și infracțiunile de mediu. Pentru că infracțiunile de mediu sunt corelate cu crima organizată. Aș vrea să știu ce părere aveți despre asta. A treia întrebare pentru domnul Maier Cabri din partea Eurojust. Eurojustul se bazează pe recunoașterea reciprocă și pe cooperare judiciară. Ambele țin de încrederea reciprocă între părți, se bazează pe statul de drept și uh, presupun uh, utilizarea parcimonioasă, fără abuzul acestor instrumente. Dacă vă uitați la ce se întâmplă în anumite uh, state în materie de stat de drept și de asemenea la jurisprudența curții, credeți că lucrurile devin mai complicate din acest punct de vedere? Și mai am o întrebare pentru Europol în ceea ce privește criptomonedele. Ne-ați putea spune puțin care este relevanța generală a criptomonedelor în comparație cu metodele mai tradiționale de spălare de bani? Crimă organizată presupune utilizarea un recurs crescând la criptomonede sau scade utilizarea criptomonede de către crimă organizată, pentru că se pare că acolo lucrurile sunt oarecum în declin. Uh, și în final, uh, aproape toți dintre dumneavoastră ați spus că e nevoie de mai multă cooperare polițienească și judiciară, de recunoaștere reciprocă și de o armonizare parțială a dreptului penal material. Oare nu e nevoie și de o normalizare a drepturilor procedurale și a dispozițiilor în acest sens? E nevoie de un cod european de procedură penală. Domnul Sasalehos are cuvântul președinte, muchas gracias a los Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Ceea ce am auzit mă face să înțeleg că există totuși o diferență și mai mare între ceea ce spunem și ceea ce facem. Retorica e foarte bine cunoscută. Știm exact cât de gravă este crima organizată, știți că este nevoie să avem o colaborare mai strânsă ce facem cu realitatea criminalității în spațiul online. E clar, știm toate aceste lucruri, dar apoi, în fapte, avem un spațiu european care este din ce în ce mai fragmentat. Colaborarea transfrontalieră e pusă la îndoială, iar uh, principiul încrederii reciproce și a recunoașterii reciproce nu este neapărat foarte mult luat în serios. În această comisie din Parlamentul European am uh, elaborat un plan foarte ambițios, avem o agendă foarte ambițioasă în ceea ce privește era digitală, însă întrebarea este dacă putem să și abordăm toate aceste planuri cu hotărâre. Dacă nu reușim să facem o punte peste retorica aceasta și să o legăm de fapte uh, dacă nu reușim, după ce punem diagnosticul, să mai și găsim uh, un remediu și să-l punem în aplicare, atunci această prăpastie se va mări din ce în ce mai mult. Iar funcția noastră de legislator uh, va fi pusă ea la îndoială. Suntem acum confruntați în calitate de legislator cu o provocare, dar și ca politicieni avem această provocare în fața noastră. Trebuie să mizăm acolo uh, pe ce spunem. Nu putem să lăsăm doar cuvintele în sală și să ieșim din ea, trebuie să acționăm. Mulțumesc, domnul Roberti, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru că ați organizat această audiere foarte importantă. Iar intervențiile dinainte ne dau uh, confirmarea că este nevoie de o strategie comună împotriva criminalității și a um, crimei organizate, împotriva mafiei, împotriva corupției, dar nu avem încă o strategie comună la nivelul instituțiilor europene. Și este absolut necesar să existe. Dacă nu există încă o strategie comună, noi am vrea să existe în același timp, atunci, uh, pentru a putea combate acest tip de crime organizate, de, mă întreb de ce nu există o prioritate foarte clară a instituțiilor în acest sens, pentru că dacă ar fi o prioritate clară, atunci n-am fi ascultat-o pe doamna Chiovici și, și, și pe uh, reprezentantul uh, uh, Europol, doamnei Chiovici, eu urez toate cele bune în noua funcție de altfel, nu ar trebui să discutăm despre lipse de resurse, despre personal insuficient și despre toate aceste probleme pe care le avem. Mă bucur că mm, domnul uh, care reprezintă Eurojustul a a spus că bugetul este mai bun acum în ultimii doi ani. Mă bucur foarte mult de faptul că bugetul a fost îmbunătățit, pentru că, într-adevăr, fără resurse nu putem să facem nimic. Problema însă rămâne. Nu avem destule resurse și nu avem de aceea cum să stabilim mai multe priorități în lupta împotriva crimei organizate și a corupției. Dacă uh, am avea o prioritate adevărată, însă nu ar putea să mai avem după aceea și limitări de resurse, pentru că până la urmă instituțiile sunt cele care sunt de vină. Îmi pare rău, domnule președinte, îmi pare rău că trebuie să vă contrazic față de ce a spus dumneavoastră în introducere, pentru că eu cred că totuși de ani de zile instituțiile europene nu fac nimic în lupta împotriva corupției și din 2011 Comisia nu a mai prezentat niciun fel de propunere în domeniul corupției, nici Parlamentului, nici Consiliului, iar din 2014 lipsește, de fapt din 2016 lipsește o rezoluție din partea Comisiei în acest sens. Doar uh, rezoluția Parlamentului există, dar o propunere de la Comisie nu. În 2016, rezoluția cu privire la combaterea corupției ceruse Comisiei să uh, dea uh, capacități mai mari uh, Greco și în același timp în calitate de în continuare suntem observatori. Nu există nicio schimbare a legislației în acest sens și din păcate numai statutul de observator a rămas pentru noi. Nu mi se pare că acțiunile pe care le întreprindem sunt cu adevărat demne de o dorință comună de a combate, combate crima organizată, așa cum afirmăm noi aici. Apoi, mai avem și problema spălării de bani. Uh, cred că domnul Savon are dreptate în ceea ce a spus. Criminalitatea organizată folosește și exploatează la maxim asimetriile operaționale pe care le avem în cazul capitalilor, capitalilor ilicite. Se folosește la maxim orice formă de lacună din, uh, din legislație și nu există sensibilitate la nivelul UE pe subiectul acesta. Comisia a vorbit uh, mai multe, e adevărat, despre spălarea de bani față de corupție, unde nu s-a spus prea multe, iar din 2011 și din 2019 s-au semnalat 10 cazuri uh, de sequestrări de, în cazuri foarte grave de uh, spălare de bani. S-a vorbit despre diferitele sectoare care intervin în spălarea banilor și domnul Savona ne-a semnalat astăzi uh, un risc foarte mare pentru economia legală cu care se confruntă acum și Europa. Infiltrația uh, capitalului ilicit pe piață, în practic infiltrare în, uh, în democrația statelor membre mi se pare foarte grav și doamna Chinici are dreptate cu ce a spus. Nu există încă o definiție comună a criminalității organizate, nu este o definiție care să fie adaptată la situația din 2018. Foarte multă criminalitate s-a mutat pe net și nu mi se pare că acum am găsit soluții pentru ca să combatem problemele care se întâmplă pe internet e nevoie de mult mai multe mijloace pentru interceptările online, la schimbul de informații, se pot face mult mai multe, pentru că există criminalitate financiară online acum. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Iar eu aș fi foarte, sunt foarte recunoscător Comisiei Libe pentru că a organizat această audiere, care sper eu să fie un pas înainte, să nu fie doar o finalitate. Eu cred că trebuie să facem mai multe presiuni pentru ca să avem un regulament, ca să avem mai multe directive la nivelul european care să fie la înălțimea provocarea, provocării pe care o aduce cu sine corupția și crima organizată. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul Franț are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Căveși, Uniunea Europeană s-a angajat să combată excluderea socială și sărăcia. După cum știți, cea mai mare minoritate, în uh, cea mai mare comunitate uh, de, uh, din Europa este cea a romilor. Sunt oameni care trăiesc într-o sărăcie absolută. Chiar dacă milioane de euro ar fi alocate pentru aceste comunități de romi, corupția ar afecta și implementarea acestor fonduri la nivel local care sunt destinate oamenilor respectivi. Dumneavoastră veniți din România și cred că știți ce probleme sunt și cu fondurile Uniunii Europene pentru incluziunea romilor. Ce acțiuni doriți să luați pentru ca să vă asigurați de o transparență și o mai bună implementare a fondurilor europene? Vreți să aveți mai multă grijă la monitorizarea și prevenirea fraudei împotriva bugetului european? Is it? Is it, is it all? Ați terminat? Întreabă președintele. Da. Bine. Atunci, domnul uh, Ciuhodaru domnule președinte dacă nu vom face noi regulile noi cei care suntem astăzi aici vor continua infractorii să facă regulile. eu am intrat să știți în comisia libe pentru că vreau ca acest fenomen să fie eradicat pentru că știu că atunci când se fură când se iau bani de fapt ă, se iau bani de la sănătate de la educație de la infrastructură lucruri care ar fi importante pentru noi toți cetățenii europeni. și de aceea cred că trei direcții trebuie să fie respectate odată realizarea unei directive europene care să stabilească foarte clar definițiile și regulile jocului. În al doilea rând, un cod de procedură, să fie aceeași regulă pentru toți, un cod de procedură penală la nivel european. Iar în al treilea rând, întâlnirea Europolului și a Eurojustului pentru ca toate aceste lucruri să poată fi și aplicate. Iar pe doamna Căveș, eu știu de mult timp, știe că în Parlamentul României am reușit să interzic uh, comercializarea drogurilor de sinteze, enobotanicele. Cred că pe lângă și ar fi chiar și o întrebare. Deci doresc succes în acest domeniu și o asigurăm și de sprijinul Comisiei Libe sau al meu în personal în Comisia Libe, când vor fi incluse pe lângă fondurile europene, da, sunt și acolo bani care se fură, deci, cele legate de traficul de ființe vii, sunt multe probleme și în România și nu le știți și pe bine cele din ultima perioadă, sau cel legat de consumul de droguri, pentru că dacă vorbim despre un fenomen transfrontalier, regulile trebuie să, aplice acele, să fie aceleași pentru toți. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Now I've got Ferrara. Mulțumesc, domnul Ferrara. Room. Yes, adică- <laughs> La parola. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au intervenit uh, și tuturor invitaților. Vă mulțumesc pentru această audiere și mă bucur că s-a organizat pentru că sunt de acord cu ceea ce au spus și colegii mei înainte. Din păcate, din 2016, în ceea ce privește combaterea corupției și crimei organizate, suntem destul de în urmă la nivelul UE. Așteptăm deja mai mult, așteptăm acțiuni concrete în legătură cu recomandările care fusese făcute în raportul din 2016 de care vorbeam. Era vorba de un raport de inițiativă legislativă care a fost menționat de colegii mei dinainte și eu am fost raportor pentru el în legislatura anterioare. Poate că sunt destul de naivă dar uh, la început uh, eu am crezut că e vorba de o lipsă de conștientizare cu privire la importanța și gravitatea situației și a fenomenului uh, mafiot, dar nu numai, al fenomenului de criminalitate organizată în general mi s-a părut la început că nu era conștientă toată lumea cât de important este un răspuns la nivel european și credeam că nu se mai nu se înțelegea încă, nu putem să ne oprim la granițele naționale. Însă, între timp, această convingere, din păcate, a dispărut și mă întreb astăzi mai degrabă dacă în loc de o lipsă de conștientizare, mai degrabă nu e vorba de o alegere conștientă din partea unor state membre în decizia de a nu se dota de un instrument de combatere a crimei organizate, chiar de tip mafiot, și dacă această alegere nu urmărește de fapt anumite logici și interese particulare, speciale. Pentru că în fața mai multor audieri, în fața mai multor experiențe prin care am trecut, în, citind mai multe studii, pe care unele Parlamentul European le-a mandatat, despre costurile economice ale non-legiferării la nivel european în acest domeniu de combatere a crimei organizate, nu pot să mă gândesc astăzi că se continuă pe aceeași cale în care Comisia Europeană nu vine cu o propunere legislativă pentru combaterea corupției și pentru combaterea crimei organizate, chiar de tip mafiot. Nu mai pot să-mi imaginez că așa ceva este din neștiință, nu pot să înțeleg de ce unele state membre în continuare refuză să se trateze la nivel european despre să se trateze aceste teme. Și mă întreb cum putem să trecem peste acest refuz, cum putem să urmăm uh, să începem să acționăm, să facem ceva concret. Pentru că au trecut trei ani, după cum au zis-o prea mulți, de la ultimul raport pe care l-a adoptat Parlamentul European și deci Uniunea Europeană ar putea deja de mult să joace un rol decisiv în combaterea corupției și criminalității organizate pe întregul teritoriu comunitar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Rego. Cred că sunteți ultima. Nu, doamna Strugariu dorește să ia cuvântul după aceea. Da, doamna Rego mai întâi. Mulțumesc uh, foarte mult. Aș dori să mulțumesc diferiților vorbitori pentru intervențiile dumnealor. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați trecut în revistă toate problemele. Eu aș dori să vorbesc despre corupția din politică. Eu vin din Spania, unde problema corupției în politică este o problemă structurală. Știți că fostul guvern al Partidului Popular uh, a fost obiectul unei moțiuni de cenzură chiar după un scandal legat de corupție în politică. Este vorba de un fenomen care, de fapt, afectează toate straturile instituționale de la noi din țară și trebuie să ne punem întrebarea și cu privire la fondurile europene și utilizarea lor. Nu considerăm că avem acum un mecanism de control eficient al folosirii fondurilor și văd că s-a formulat deja dorința de a avea un cadru armonizat pentru a permite o mai bună urmărire și trasabilitate a fondurilor europene și pentru a avea instrumente cu adevărat eficiente împotriva acestor fenomene. Și eu am o întrebare, nu știu dacă puteți să răspundeți. Comisia are intenția de a lansa o acțiune precisă pentru a recupera toate sumele care au fost obiectul unei fraude într-o țară anume Amenziile când le dați sunt de fapt pe spinarea populației, când populația nu este decât victima acestui fenomen. Vă mulțumesc. Doamna Strugariu, cred că sunteți ultima pe lista vorbitorilor, înainte să dăm înapoi cuvântul vorbitorilor și invitaților noștri. Aveți cuvântul, doamna Strugariu. First of all, congratulations to Ms. Căveși. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Căveși pentru că este oaspetele nostru astăzi aici în Comisia Libe, în noua sa funcție de procuror șef european. Sunt convinsă că dumneavoastră veți desfășura o activitate excelentă în această funcție și vă asigur de colaborarea noastră de plină. Am câteva întrebări practice pentru doamna Căveși, dar nu numai, și pentru ceilalți onorabili uh, invitați pe care îi avem în comisia noastră. În ceea ce privește spălarea de bani și combaterea spălării de bani, dacă vorbim sincer despre acest uh, subiect, implementarea celei de-a patra și de-a cincea directive împotriva spălării banilor poate fi considerată mai degrabă un eșec. Cu cea de-a patra directivă în care fiecare stat din statele membre a transpus uh, directiva în alt fel și la a cincea directivă avem poate 8 sau 9 state membre care au transpus în totalitate uh, directiva, dar uh, restul uh, de-abia din 2020, din ianuarie, o vor face. Care sunt pașii care trebuie făcuți? Trebuie să trecem la regulamente mai degrabă sau trebuie să încercăm să folosim alte instrumente de punere în aplicare? Și a doua întrebare. Nu este momentul să legăm în fine fondurile europene de participarea la Uh, oficiul procurorului uh, european, pentru că nu putem să mai distribuim fonduri fără să avem o privire de ansamblu asupra um, uh, activității parchetului în ceea ce privește aceste fonduri. Și uh, o altă întrebare, așa cum a menționat-o și colegul meu înainte, după ce va funcționa parchetul european și când vom avea primele rezultate și va funcționa bine, n-ar trebui să ne gândim să extindem mandatul acestui parchet pentru a combate și crima organizată cu toate dimensiunile pe care le implică aceasta? Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Strugariu, iar acum uh, mai avem un ultim uh, vorbitor, doamna Incir. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să pun și eu o întrebare care de fapt a fost pusă, dar din altă perspectivă. Suntem cu toții de acord că una din puținele provocări foarte mare, mari cu care trebuie să ne confruntăm este crima organizată și este terorismul. Dar, în același timp, la nivel național, unele servicii de informații și de Securitate consideră că transferarea către EPO a combaterii terorismului ar putea să transforme implicarea dumneavoastră într-un obstacol în combaterea terorismului. Eu sunt uh, cetățean uh, suedez și știu că și serviciile de la noi uh, din țara au fost uh, oarecum reticente, temându-se că dacă s-ar transfera către EPO ar fi mai degrabă contraproductiv și vreau să știu dacă da, de ce considerați același lucru, dacă nu, de ce nu considerați același lucru. Bun, mai avem cam jumătate de oră, spune președintele, înainte să finalizăm acest prim panel din audierea noastră, înainte să putem da cuvântul unor alți vorbitori la fel de interesanți, uh, pe un subiect la fel de interesant. Știm că este vorba de un subiect extrem de interesant pentru toți membrii Comisiei Libe. Foarte mulți dintre noi, nu știu nici nu cum să formulez, spune președintele, suntem implicați uh, și pe baza biografiei noastre în lupta împotriva corupției, pentru că foarte mulți dintre noi am fost angajați în această luptă în diferite funcții înainte Uh, luptăm pentru uh, a combate corupția și crima organizată deja de o viață, mulți dintre noi. De aceea apreciem cu atât mai mult angajamentul și eforturile dumneavoastră în domeniu. Însă așteptăm ca mandatul acesta al Parlamentului European să facă față provocărilor cu care ne vom confrunta pentru ca să putem împreună să combatem aceste probleme eficient. Astfel, putem uh, finaliza, sper eu, și legislația pe care Parlamentul European a dorit atât de mult și pe care a fost foarte decisiv uh, Parlamentul ca organ legislativ pentru confiscarea activelor, pentru combaterea spălării banilor, cea de-a cincea directivă și um, dreptul uh, penal. Dincolo de implicarea noastră în uh, crearea parchetului european și în susținerea procurorului șef european, care a fost o primă etapă. Puteți, vă rog, să ne răspundeți în 5 minute fiecare la comentarii și întrebări, uh, după toate întrebările care s-au pus, desigur. Desigur că nu o să puteți întreb, răspunde la toate întrebările în detaliu, dar dacă puteți să faceți un rezumat al ideilor dumneavoastră după inputul pe care l-ați primit din partea membrilor din Comisia Libe, Aș sugera să luăm cuvântul în aceeași ordine în care ați luat și la început. Așa că îi dau cuvântul acum uh, reprezentantului Comisiei, domnului Onidi, mai întâi. Vă rog, domnule Onidi. Thank you for this, Chair. <clears throat> Probably indeed the, the most comprehensive way of answering uh, and uh, uh, respond. Mulțumesc foarte mult. Uh, cred că pentru a răspunde la toate aceste întrebări și comentarii foarte bune ar fi să venim cu inițiative cât mai bune în acest domeniu. Așadar, uh, pe scurt, pentru mine, eu aș spune că uh, susțineți uh, cu putere și aveți argumente foarte bune pentru o strategie generală europeană. Asta ar fi cea mai bună modalitate de a pune din nou reflectorul pe criminalitatea organizată. Este corect să spunem că lupta antiteroristă a preluat așa un pic avanscena, și, sigur, fără să minimizăm eforturile celor care luptă împotriva terorismului, ar trebui să uh, avem rezultate cel puțin la fel de bune ca cele antiteroriste, uh, să avem aceleași rezultate în modernizarea cadrului uh, juridic, dar și al instrumentelor pe care le folosim pentru a lupta cu crima organizată și corupția. Și Uh, nu știu astăzi să spun dacă va fi o directivă sau nu, dar cu siguranță va fi un nou element al unei noi, unui nou cadru legislativ. Uh, ne vom uita la această problemă într-un mod sim, similar cu uh, terorismul. Vom încerca să simplificăm uh, uh lucrurile pentru judecători, pentru uh, comunitatea de aplicare a legii, uh, în legătură cu aceste grupuri criminale și ce înseamnă grup criminal și susținerea pentru aceste grupuri criminale. Deci să, să uh, penalizăm mai eficient aceste lucruri și o contribuție foarte importantă va veni din capacitatea noastră de a recupera active. Și cum spuneam, uh, încercarea de a exploata posibilitatea de a avea principiul uh, precauționar, Uh, nu mai așteptăm uh, până la sfârșitul procedurilor uh, judecătorești și să ne dăm seama la sfârșitul acestora că activele furate au dispărut. Ați menționat foarte multe lucruri importante. Unul dintre ele este că multe schimbări legate de digitalizare și de tehnologie ne presează și ne obligă să oferim acești oameni din sistemul judiciar, să le oferim acestor oameni noi modalități de lucru și de acces. Și aici vă îndemn să vă continuați uh, munca privind uh, accesul mai bun și calitatea mai bună a datelor uh, pentru cei care au nevoie de asta. Inclusiv Eh, să ne uităm la modalitățile în care criminalii, infractorii se ascund eh, datorită acestor noi tehnologii. Eh, s-a menționat aici criptarea, e un subiect la care trebuie să reacționăm. Agenția este foarte importantă și am luat notă de cu multă susținere de această nevoie de a continua Uh, să ne punem la mutualizarea eforturilor noastre. Agenția este locul cel mai bun în care să ne centralizăm aceste eforturi, aceste instrumente, dar și toate celelalte aspecte, uh, lucru pe care nicio autoritate națională unică, ilusolată, nu-l mai, pot, nu mai poate face. Deci trebuie să punem în comun mai multe mijloace pentru a avea uh, un răspuns mai bun. În ce privește Oficiul Procurorului European. Uh, am făcut uh, o invitație de a reflecta asupra posibilității ca această instituție foarte importantă să se ocupe și de terorism. Cred că uh, dimensiunea de crimă organizată este foarte puternic legată de aspectul de corupție, deci avem, vom avea aici un instrument suplimentar pentru a lupta cu crima organizată și în ce privește corupția, în fine, să nu subestimăm ce s-a făcut și ce se face în continuare în Uniunea Europeană. Haideți să fim serioși uh, în uh, implementarea lucrurilor pe care noastre le-ați cerut, sistemul de protecție al lansatorilor de alerte, oficiul Procurorilor European, evident, implementarea noului cadru împotriva spălării banilor. Aveți dreptate că nu e perfect și în următoarele săptămâni vă vom uh, face un raport și o comunicare privind punctele tari și punctele slabe ale uh, uh, cadrului antispălare de bani și cum putem să îl întărim și, în fine, cum am spus, luăm foarte în serios apelul noastră că trebuie să avem o imagine mai bună la ce, a ce se face la nivel național în domeniul anticorupție cu acest instrument uh, Uh, îmbogățit pe care îl avem și anume o strategie cuprinzătoare privind statul de drept. Și acest instrument anticorupție va fi un element foarte, foarte important. Vă mulțumesc așadar foarte mult pentru toate, uh, uh, tot, tot, toată susținerea. Mulțumesc, domnul Abner Europol. Vă rog să încercați să rezumați cât mai bine. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la întrebările Uh, legate de cibercriminalitate și de criptomonede, că au, au menționat unii membri aceste chestiuni. Cred că e un exemplu tipic și aș vrea să mă refer și la uh, ce a spus domnul Nidi. Când vezi uh, delicte care se produc pe internet, acolo evident că e nevoie de mai mult decât o abordare națională ca să lupți cu acest tip de Uh, criminalitate și de asemenea abordarea penală uh, care va consta în cooperare între Europol și Eurojust uh, va presupune utilizarea unor tehnici și baze de date care vor fi dezvoltate de ULISA. În principiu, toate domeniile de criminalitate organizată pe care le-am prezentat și le-am menționat se găsesc și pe internet. Diferența este că uneori e foarte dificil și să Uh, identifici originea uh, infracțiunii. Punctul de pornire e, e dificil. La fel, adunarea de dovezi este mult mai problematică decât, să zicem, într-un caz clasic. Uh, și uh, domnul Nini deja a vorbit despre nevoia de a avea așa numitele uh, uh, dovezi electronice și capabilitate, de capabilitatea de a uh, știu eu, de a uh, lucra cu uh, furnizorii de servicii de internet pentru a identifica adresele de internet, de exemplu. Dar uh, Europolul realizează că o altă provocare pentru forțele de poliție din toate țările, chiar și în țările mari, toate aceste forțe de poliție se luptă cu nevoia de a decripta uh, aceste instrumente IT care sunt criptate și uh, criptarea asta e o problemă și o provocare și din punct de vedere tehnic, pentru că ai nevoie de uh, instrumente noi, de hardware nou, de scripturi, de capabilități noi. De aceea, asta e unul dintre motivele pentru care Europolul creează în Italia un nou instrument de decriptare împreună cu GRC-ul uh, ca să folosim uh, posibilitățile tehnice care există acolo și să știți că avem foarte multe cereri din partea statelor membre legate de acest subiect. La fel, e nevoie de un uh, nou profil de investigator, de anchetator. Evident că ai nevoie de experți IT, uh, de un profil anume de, de, de anchetator care să aibă și capacitatea de a investiga corect lucrurile. Asta e unul dintre motivele pentru care Europolul a creat uh, ceva timp în urmă Centrul European uh, Anti-Cibercriminalitate, care e de fapt o platformă pe care experții pot să coopereze. Și când s-a pus întrebarea ce face Europolul despre, în legătură cu criptomonedele, uh, Deocamdată evaluăm și, situa- și evaluăm situația și acum câteva săptămâni am avut o mare conferință dedicată criptomonedelor cu 350 de experți din toată Europa, o conferință care a fost organizată de acest Centru pentru Cibercriminalitate, am încercat să evaluăm uh, situația pentru că e un lucru foarte clar. Dacă te duci pe internet și pe așa numitul Darknet, uh, monedele, criptomonedele joacă un rol extrem, extrem de important în toate aceste tranzacții și în investigații. Și nu întotdeauna e vorba de a investiga, știu eu, criptomonedele ca atare. Acum uh, câteva luni, am avut o anchetă comună cu Marea Britanie, cu țările de jos, cu Eurojust și Europol, uh, legat de furt de criptomonede, pentru că asta e și o, o, o nouă chestiune. măsură ce oamenii folosesc Bitcoin pe internet, sunt grupuri care fură. Da? Deci am uh, avut de-a face cu un caz uh, cu 4.000 de victime, deci niște infractori au Uh, spart uh, un, uh, un site dintre ăsta de criptomonede și au furat, au reușit să fure de acolo criptomonedele unor proprietari legitimi. Deci sunt tot felul de lucruri de acest gen care se întâmplă pe internet. De asemenea, una dintre provocările noastre este următoarea. Săptămâna trecută a fost în Germania o conferință care s-a dedicat extremismului de dreapta și uh, discursului de ură pe internet și una dintre remarcile făcute acolo a fost că una dintre probleme când vine vorba de garantarea faptului că internetul uh, nu este o zonă fără legi și fără drepturi este că poliția trebuie să investească resurse uh, mai mari și pentru crima organizată și în viața reală, dar și pe, pe internet. ce deci există nevoia asta de a investi mai mult uh, și în acest domeniu și asta va fi promovat și de Europa. Thank you. Now, Mr. Media Cabri, also. Mulțumesc, uh, domnule Cabri. Vă rog și noastră să ne ajutați uh, cu timpul 5 minute. Thanks very much. Um, a little remark in, uh, in the beginning. Uh... Mulțumesc un comentariu la început Uh, M-a uimit faptul că unii membri consideră că lupta împotriva crimei organizate nu e luată în serios. Jurisprudența de la Eurojust, cel puțin, eu cred că spune altceva. În ultimii ani am avut aproximativ 2000 de cazuri de crimă organizată, deci uh, chestiuni foarte serioase și investigații foarte serioase, așadar din jurisprudența pe care o știu eu nu pot să susțin o astfel de afirmație. Da, vreau să răspund doamnei Brigmont Începește cooperarea judiciară și provocările uh, începește deciziile Curții Europene de Justiție. Uh, această idee că uh, încrederea reciprocă duce la recunoaștere reciprocă susține evident instrumente cum ar fi mandatul european de arestare sau ordinul de investigare european, dar acestea nu au fost niciodată niște instrumente oarbe întotdeauna se face referință în instrumentele respective la drepturile fundamentale și asta cred că e foarte important, a fost și rămâne foarte important, pentru că uh, Curtea întotdeauna face referință la acest lucru și la Carta Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale, tocmai pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale. Și Uh, cooperarea deocamdată a devenit un pic mai complicată, în sensul că nu e absolut automată. Deci există acum o modalitate de a comunica între autoritățile judiciare pentru a rezolva problemele, cum ar fi, de exemplu, nu știu, condițiile închisori, să zicem, sau ceva de genul ăsta. Deci asta face munca noastră la Eurojust un pic mai complicată, mai complexă, dar se pot rezolva probleme, pentru că, totuși, curtea n-a spus, sau, mă rog, ce a spus curtea este că trebuie să se aplice la uh, acest caz cu care vă confruntați acum. Deci nu este un principiu general care se aplică la um, respectarea generală a principiilor uh, legate de drepturile omului, ci se referă la un caz particular. Și în uh, practica noastră avem multe astfel de chestiuni cum ar fi un, uh, mandat european de arestare refuzat sau cel puțin e pus sub semnul întrebării uh, în legătură cu transferarea unei persoane într-o țară în care condițiile de închisori nu sunt așa de bune cum ar trebui să fie. Da, poate se găsește o altă închisoare unde condițiile sunt bune. Deci există un impact, într-adevăr, ca să vă răspund la întrebare, dar e un impact care se poate gestiona. În ce privește întrebarea legată de drepturile acuzaților uh, în cadrul procedurilor penale și dacă ar trebui armonizate codurile de procedură penală. Eu personal cred că aceste chestiuni sunt extrem de importante pentru că noi în Europeană luptăm cu crima organizată conform principiilor statului de drept, deci aceste drepturi fundamentale trebuie respectate. Dacă vrem să ajungem la un sistem european complet, la un cod de procedură penală europeană, asta ar fi un exercițiu enorm. Enorm. Uh, eu sunt un pic uh, afectat, ca să zic așa, pentru că eu am participat la negocierile pentru codul uh, european privind vânzările Uh, și care a dat greș într-un mod uh, penibil. Deci după ani și ani de discuții și până la urmă am rămas cu două directive din toată povestea. Și era vorba de niște simple vânzări. Întrebarea este dacă asta este un subiect mai degrabă de interes academic sau dacă e o nevoie absolută sau dacă, din potrivă, putem să trăim uh, mai bine cu un uh, mecanism de coordonare pe care îl oferă organizația pe care o reprezint eu, Eurojustul, pentru că adesea regulile de procedură sunt influențate de perspectivele istorice, culturale ale unui stat membru, de modul în care s-au făcut istoric lucrurile în statul respectiv, să zicem. Uh, să încerc să le armonizez complet, eu personal cred că e un efort extrem de lung, care uh, cu siguranță, cel puțin pe termen scurt sau mediu, nu va aduce niciun fel de beneficii. Deci dacă am reușit să întărim cooperarea judiciară, cred că ar fi mult mai uh, eficient și ar avea beneficii mult mai, mai mari, deocamdată. Mulțumesc, doamna Căveșii. Aveți uh, cuvântul și vă rog să reacționați la comentariile făcute, la urările care s-au făcut și, de asemenea, la preocupările și așteptările care au fost uh, set in motion of the... care au fost exprimate de reprezentanții uh, noștri față de instituția pe care o reprezentați. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Principalele întrebări erau legate de extinderea jurisdicției EPPO. Dacă este necesar ca uh, Uh, biroul uh, Procurorului European să investigheze și crimă organizată, spălare de bani sau terorism. E greu să dai un răspuns obiectiv în acest moment, pentru că EPPO nici măcar nu și-a început activitatea, așadar uh, cred că e prea devreme ca să dau un răspuns foarte clar și foarte obiectiv. Dar, doar ca să intru mai în detaliu se presupune să începem activitatea anul viitor cu 29 uh, de membri uh, ai personalului. Uh, mai mult de jumătate din aceste poziții sunt poziții de susținere administrativă, IT, resurse umane. Deci, practic, ar trebui să începem activitatea cu patru membri de susținere operațională pentru registru, pentru uh, ca analiza, pentru a înregistra și analiza toate cazurile pe care le primim. Deja am făcut o estimare preliminară a numărului de cazuri, pentru că deja am trimis uh, uh, scrisori către ministrii de justiție, încercând să-mi dau seama cam câte cazuri o să primim anul viitor. Deci în primele moment, zile de funcționare ale uh, biroului și pot să spun acum că din evaluarea preliminară aș zice că vom primi peste 1000 de cazuri. Deci trebuie să operăm mai mult de o mie de cazuri cu patru oameni. Uh, deci în momentul ăsta e foarte dificil să vă spun, da, vrem să ne extindem jurisdicția uh, și competențele, dar în ce privește uh, extinderea competențelor noastre, nu se leagă, aceasta nu se leagă doar de resursele pe care le avem. Vorbim de o instituție care investigează infracțiuni și care va lucra, va trebui să lucreze cu 22 de coduri penale diferite și cu 22 de coduri de procedură penală diferite. Așadar, datoria EPP-ului va fi să armonizeze procedurile și să unifice jurisprudența și în cadrul instituției noastre și conform deciziilor Curții Europene de Justiție. Al treilea argument uh, că e prea devreme ca să vă răspund la această întrebare este că în majoritatea cazurilor vedem niște conexiuni între fraudă financiară și terorism. Nu întotdeauna, dar pot exista astfel de situații. Da, dacă vrei să investighezi și terorismul, atunci ai nevoie de un pro, uh, procuror specializat pentru asta și ai nevoie de o unitate de susținere, deci o unitate de uh, ofițeri de poliție judiciară. E uh, foarte greu ca un procuror să investigheze terorismul fără să aibă susținerea unei unități formată din ofițeri de poliție. Deci, cred că această dezbatere poate să rămână deschisă și poate după ce uh, ne vom începe activitatea, aș putea să vă dau un răspuns uh, mai clar și mai obiectiv bazat pe niște argumente obiective. A doua întrebare, care este legătura între frauda cu fonduri europene și alte tipuri de delicte? Eh, da, putem eh, investiga, regulamentul nostru e foarte clar, în articolul 22 și în alte articole se stipulează eh, regulile de urmat în investigarea spălării de bani, corupției, crime organizate și, de asemenea, regulile noastre interne vom stabili niște criterii obiective pe baza uh, prevederilor regulamentului nostru de funcționare, regulamentului EPPO. Uh, în ce privește modul în care vom monitoriza utilizarea fondurilor. Uh, Aici e foarte greu de răspuns. Datoria noastră este doar să investigăm infracțiuni. Deci datoria EPPO nu este să monitorizeze modul în care se folosesc banii, nu să prevină o infracțiune, ci să investigheze o infracțiune și să recupereze pagubele. Dar, într-un mod indirect, putem oferi uh, analize Uh, putem face eventual niște statistici, putem oferi, uh, cum spuneam, analize a tipologiilor principale uh, și pe baza acestor analize, acestor studii, s-ar putea eventual lua niște măsuri preventive. Și, de asemenea, s-a pus întrebarea cum implementează statele membre directiva legată de spălarea de bani și ce putem face noi. Uh, din nefericire, EPPO nu are niciun instrument prin care să determine sau să forțeze statele membre să implementeze această directivă în acest moment. Noi încercăm să avem o dezbatere, o discuție cu statele membre și să aflăm cum au implementat uh, statele membre uh, directiva PIF așa numită directivă PIF, pentru că aceasta e principala uh, noastră directivă uh, care privește direct, uh, jurisdicția noastră, competența noastră. Apoi, um, o altă întrebare care făcea cumva legătura între fondurile europene și activitatea EPPO da, de fapt, nu e uh, datoria EPP-ului, ci o uh, decizie politică, deci îmi pare rău, nu pot să răspund la întrebări politice. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul profesor Savona, aveți cuvântul. Very short. Foarte pe scurt un comentariu. Timpul uh, trece foarte repede în lumea crimei organizată și a corupției. Important e să vedem care este dinamica din domeniu și cred că uh, Comisia noastră are capacitatea de a înțelege natura acestor schimbări în perioada următoare. Dacă ar fi să compar situația de acum cu cea de acum patru ani, s-au făcut o serie de cercetări în contextul Orizont 2020 și în contextul Fondului de Investiții Strategice. E important să explicăm, să înțelegem, să venim cu sugestii pentru politici relevante în combaterea crimei organizate. Și vreau să rămân optimist. Cu patru ani în urmă nu aveam atât de multe cât avem astăzi. Avem cinci directive împotriva spălării de bani. E o abordare semnificativă. Lucrurile s-au schimbat. Dacă o să avem 6-7 astfel de acte juridice, înseamnă că lucrurile evoluează foarte rapid. Așa că nu mă rămâne decât să vă urez foarte mult succes și să urmăriți îndeaproape ce se întâmplă uh, dincolo de porțile instituției. Vă mulțumesc și eu foarte mult, un schimb interesant de opinie, dar nu am ajuns la sfârșit, mai avem o serie de invitați. Cu permisiunea dumneavoastră vom trece fără nicio întârziere la a doua parte a ședinței noastre. Doresc să vă să vă prezint acum invitații care vor lua cuvântul și ne vor oferi informații suplimentare în domeniu. Vom discuta acum uh, nevoia de a îmbunătăți cooperarea transfrontalieră în combaterea corupției și crimei organizate. Îi avem alături de noi pe domnul Ivan Gheșev, uh, procuror general al Bulgariei. Înțeleg că sunteți nou în funcție și noastră. Recent ați fost numit. Vă mulțumim că ați venit. Domnule Gheșev, de asemenea, îi avem alături de noi pe domnul Federico Cafiero de Raho, procuror național antimafia și antiterorism, de la domnul... De, domnul, doamna, spune domnul președinte, Doamna? Doamna. Doamna Ulrike Paul, vicepreședinta a Baroului Federal German și de asemenea ne va vorbi domnul Andrei Ciurcanu, un activist român, reprezentantul societății civile. Deschidem acum uh, discuția. 10 minute fiecare dintre dumneavoastră și vă rog uh, să nu depășiți timpul acordat ca să avem și timp de discuții. Primul ne va vorbi domnul Gheșev, procuror general în Bulgaria. Aveți cuvântul, domnule Gheșev. Stimate domnule președinte al Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului, onorați membri ai Parlamentului European, stimată doamnă procuror șef, onorați colegi, oaspeți, dați-mi voie să vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să particip la aceste audiere organizată de Comisia Libe a Parlamentului European Această invitație, practic, vine ca un semn de recunoaștere eforturilor făcute și a rezultatelor obținute de Bulgaria în punerea în aplicare a celor șase elemente etalon din mecanismul de cooperare și verificare în domeniul reformei judiciare și de contracarare a corupției, organi- crime organizate și a corupției. De asemenea, este o recunoaștere a faptului că s-au pus în aplicare pe deplin cele șapte recomandări principale făcute de Comisie în ianuarie 2017. pregătirea unei strategii comune de contracarare a corupției și a crimei organizate este un lucru extrem de important și este o chestiune de maximă actualitate dacă ne uităm la ritmul rapid al globalizării, la fenomenul migrației și la evoluțiile din uh, relațiile comerciale internaționale. De asemenea, trebuie să ne gândim în acest context și de provocările cu care se confruntă parchetul european. Uniunea Europeană a făcut progrese considerabile în materie de liberă circulație, dar asta a avut repercusiuni pe plan infracțional facilitând infracțiunile transfrontaliere, simplificând traficul de droguri, de bunuri, de persoane, de arme și de asemenea spălarea de bani. Aceasta este o provocare majoră, nu doar pentru forțele de poliție, și pentru toate agențiile de punere în aplicare a legii. Obstacolele pot fi eliminate doar pentru cooperare între statele membre și prin întărirea eficienței combaterii infracționalității transnaționale. Putem face asta doar dacă accelerăm și întărim schimbul de informații, dacă avem o recunoaștere reciprocă a acțiunilor procedurale întreprinse în faza de investigație și utilizarea probelor colectate, adoptarea de decizii comune în domeniul justiției penale este esențială dacă vrem să avem certitudine juridică și să asigurăm egalitatea cetățenilor în fața legilor. Astfel de decizii comune trebuie să vizeze o funcționare coerentă a sistemelor judiciare pentru ca făptașii să nu poată abuza de principiul liberei circulații. Măsurile comune trebuie să asigure de asemenea și protecția egală și echitabilă a victimelor. Bulgaria este una dintre cele șapte țări care a inițiat adoptarea directivei privind Ordinul European de Investigații în chestiuni penale. Această nouă adoptare se bazează pe principiul recunoașterii reciproce, pe când tradi- sistemul tradițional de asistență juridică internațională este pe deplin respectat și toate tipurile de dovezi sunt uh, prevăzute, se prevăd anumite termene limită și de asemenea este o marjă limitată de manevră în ceea ce privește întârzierea uh, efectuării procedurilor pre- prevăzute. Este partea unui pachet legislativ mai larg. Avem și regula- regulamentul de constituire a parchetului european și regulamentul de instituire a agenției Eurojust. Echipele comune de investigații coordonate de Eurojust sunt un instrument eficient de cooperare. În raportul său pentru 2017, Eurojust menționează două operațiuni internaționale PAN și LIDAM, cu participarea Olandei, Belgiei și a Bulgariei, sunt date ca exemplu de bună practică în contextul investigării cazurilor de trafic de persoane și spălare de bani. Cooperarea cu Europolul și sprijinul activ în materie de coordonare oferit de Eurojust ne-au permis efectuarea mai bine de 10 operațiuni internaționale mixte au fost făcute de procuratura noastră, de resort și de autoritățile competente din Suedia, Norvegia, Franța, Regatul Unit și Irlanda de Nord. Printre aceste operațiuni se numără și operațiunea Brown, prima operațiune la nivel european care presupune investigarea transferurilor de bani bazate pe așa zisa metodă Howlett s-au realizat uh, metode extraordinare și în operațiunea Halifax din 2017, care a demontat o rețea internațională de trafic de persoane. Această operațiune a fost făcută posibilă datorită eforturile unei echipe mixte de investigații din Bulgaria, Belgia, Marea Britanie, Franța și Olanda. În uh, forul consultativ al uh, procurorilor șefi europeni exemple de bună practică și experiența profesională este prezentată la nivel colegial și se evaluează impactul măsurilor uh, legislative deja adoptate. Procuratura din Bulgaria a profitat de această ocazie, sporind uh, eficiența activităților de coordonare cu autoritățile competente la nivel european și în afara Uniunii Europene. instrumentul cel mai eficient de cooperare judiciară care facilitează investigația și procedurile penale. Este contactul direct între agențiile de aplicare a legii și autoritățile din domeniul justiției europene sau din state terțe. Astfel, cooperarea transfrontalieră în combaterea infracționalității devine mai eficientă. Prin urmare, Parchetul bulgar participă la acorduri bilaterale cu state terțe, cum ar fi Turcia, Muntenegru, Serbia și Macedonia de Nord. Procuratura noastră generală va amplifica aceste relații în anii ce urmează. Sub tutela Parlamentului European, și în contextul directivei referitoare la prevenția, detectarea, investigarea faptelor penale, vom avea ocazia să cooperăm și pe viitor uh, transfrontalier și să schimbăm informații din registrele centrale instituțiilor financiare. Asta ne va da posibilitatea să trecem la înghețarea activelor uh, infractorilor în vederea confiscării. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați dat posibilitatea să vă prezint poziția Parchetului General din Bulgaria cu privire la nevoia de a amplifica cooperarea transfrontalieră și instrumentele aferente utilizate în combaterea crimei organizate și a corupției prin adoptarea unei strategii comune. Sper că viitoarele discuții dintre specialiști în domeniu cu referire la regulile de armonizare Uh, vor duce la o convergență a pozițiilor naționale. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumim și noi. Urmează domnul Cafiero de Rao, reprezentantul uh, instituții Procuraturii Antitero și Antimafia din Italia. Simă că nu ci vedeam propriu bine. Îmi pare rău că nu vă văd foarte bine, trebuie să mă uit aici pe, printre camerele de filmat. Așa, mulțumim foarte mult. Acum ne putem vedea. Aveți cuvântul. Mulțumesc. O să folosesc și celelalte două minute pentru că vă că s-a dat drumul acesta înainte. Bun. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc uh, comisiei dumneavoastră pentru că ați fost de acord cu această audiere. Aș dori să subliniez încă de la început că crima organizată de care se ocupă parchetul italian este formată din Andrangheta, Cosa Nostra, Camora, organizații mafiote care au născut, s-au născut în sudul Italiei, dar care apoi s-au extins și către centru, către nord și s-au stabilit în diferite părți uh, ale teritoriului european. Ba chiar mai mult, mafia italiană nu are granițe în, și se mișcă în întreaga lume. E prezentă aproape în toate țările europene. Și uh, se folosesc că este și traficul de uh, droguri ca o uh, mijloc de îmbunătățire a mijloacelor lor financiare. Iar acest trafic se bazează pe a, rețea din Anvers, Rotterdam, Amsterdam. Este o rețea prezentă peste tot uh, în uh, pe coasta spaniolă, pe coasta italiană, pe coasta Franței, dar și pe coasta albaneză. Peste tot regăsim membrii din această rețea, chiar și în Canada sunt cel puțin 50 de membri ai mafiei italiene, dar și în Italia, uh, și în Statele Unite, care acești uh, reprezentanți au grupuri, au grupuri și în America Centrală și America de Sud. Sunt organizații foarte bine structurate, foarte bogate, care încasează miliarde de euro din activitățile lor lucrative. Sunt cel puțin 30 de miliarde pe an uh, estimările și dacă vă imaginați această cifră pe piață, vă dați seama cât de mult poluează piața. Dar nu e vorba numai de activități uh, criminale, penale, ci e vorba de activități economice câteodată. Adică ei creează societăți și sunt uh, SA-uri, societăți pe acțiuni pe care le folosesc, câteodată se absorb aceste societăți prin uh, și prin aceasta intră în mod insidios și foarte silențios prin structuri de firme de avocați, antreprenori sau alții care pot să își desfășoare o activitate de înalt nivel și se infiltrează pe piață. Deci sunt uh, subiecte care nu se pot identifica în economia legală. Sunt prezenți și în instituții, în politică, pentru că sunt sunt absolvenți în legislat, în drept, sunt absolvenți câteodată în domenii foarte specifice, precum agricultura. Fiecare are specializarea lui și, de fapt, aparține acestei rețele. E vorba de o mafie, cum e îndrangheta, care e atât de puternică. Trebuie să ne gândim că vor fi necesare instrumente care au fost folosite de Italia deja, iar aceste organizații care reușesc să investească sume atât de mari, când intervin pe teritoriul Europei, de fapt, ei au și un backup aduc cu sine persoane pe care le infiltrează în baruri, în restaurante și se amestecă și în aceste activități. Încep să trăiască în rețeaua socială și începe rețeaua de violențe și așa mai departe. Nu e nevoie să convingem prea mult, pentru că e foarte puțin. Uh, nevoie ca să-ți dai seama despre ce e vorba. Cineva spune, noi suntem din Calabria. De exemplu, expresia aceasta nu se folosește decât atunci când este necesar și fiecare știe ce înseamnă. Aceasta e metoda pe care o folosesc, uh, de exemplu, în Drangheta și alte mafii, în Drangheta fiind cea mai puternică în momentul de față în Europa. Tocmai din această cauză va fi nevoie să ne gândim în Comisia Libe dacă este cazul să revenim la posibilitatea unor cazuri, uh, unor uh, exemple de uh, organizații mafiote, de definirea acestora, care se, desigur, aceste organizații se definește și prin omerta și prin felul în care se infiltrează peste tot. Curtea de noastră de justiție a inițiat, de fapt, configurarea unei mafii tăcute, adică atunci când intervine pentru intimidare, folosește expresii pe care le menționam înainte, pentru ca lumea să știe cine sunt. O, o astfel de um, încercare ar fi necesară pentru a combate, de exemplu, una din organizațiile care nu lucrează prin uh, violență, ci lucrează prin intimidare și câteodată chiar prin intimidare în direct. Infracțiunea de, uh, de exemplu, de, uh, de complicitate a fost discutată. Profesori și academicieni au participat, de exemplu, la diferite dezbateri tatăl doamnei Chinicii, Rocco Chinicii, la Consiliul Superior, când uh, dumnealui era uh, auditor judiciar, eu eram auditor judiciar pe atunci, dar și uh, Giovanni Falcone și alți magistrați care, din păcate, nu mai sunt printre noi. Ei au dorit să facă um, să, să încerce să lanseze această procedură pentru ca să poată să combată mafia. Însă, dacă e să vorbim de ea, trebuie să ne gândim la schimbul politic mafiot. Pentru că și aici avem o legătură. Prin intimidare se reușește convingerea adversarului, astfel încât să se orienteze chiar altfel la vot. Noi nu știm, de exemplu, astăzi la, în Europa, după toate operațiunile care au avut loc în Germania, în Olanda, în Belgia, în multe țări, nu știm însă cum s-au constituit societățile mm, economice care servesc de fapt pentru intermedierea facturilor false și a tuturor activităților infracționale. Însă vedem că ele sunt operaționale și foarte multe arestări s-au făcut în ultima vreme, dar din păcate nu am văzut încă capacitatea de a uh, acționa împreună cu instituțiile și de a orienta votul. Deci sunt uh, prezenți, dar prin simplu fapt că sunt prezenți, sunt capabili și să influențeze votul. Pentru că se organizează insidios, se organizează în tăcere, se um, copiază, se ascund reciproc și nu se pot recunoaște în viața reală fac, uh, de fapt, până la urmă și uh, culegere de informații. Avem uh, foarte multe echipe, de exemplu, de investigație care se ocupă tocmai de acest tip de uh, investigații. Am, am vorbit deja 7 minute și 49 de secunde, deci uh, vreau doar să mai subliniez încă un punct important în timpul care mi-a rămas, și anume cel al noilor tehnologii globalizarea tranzacțiilor financiare, nașterea noilor sisteme de plată, bitcoinul și alte forme de valută virtuală, în acest domeniu e nevoie ca Europa să-și uh, să-și uh, mobilizeze toate forțele. De exemplu, directiva împotriva spălării banilor a fost un pas înainte, dar atunci când a fost vorba de blockchain, nu am reușit cu disciplină să monitorizăm, controlăm, verificăm ce se întâmplă cu fluxurile de bani de unde vin. Aici ne mai lipsesc mai multe elemente și chiar dacă blockchain-ul ne poate spune care sunt clienții sau care sunt sumele de care dispun, nu poate să ne spună care este Ehm, de fapt, documentația care a justificat acele sume, de unde au apărut acele sume și ar trebui să înțelegem mai bine. Sistemul bancar, sistemul financiar <clears throat> uh, al uh, profesioniștilor, de exemplu, semnalează operațiunile suspecte și uh, toate tipurile de finanțare ar trebui să beneficieze de un control eficient. Și iată unde Europa ar trebui să facă ceva. Noi am avut deja o masă rotundă cu diferite forțe ale poliției, și cu alți actori importanți pentru a monitoriza fluxurile. Semnalările de operațiuni suspecte, alt subiect important și uh, aceste aspecte ne dau indicele corupției, indicele spălării banilor. Prin uh, verificarea adecvată, prin felul în care subiectele financiare uh, își gestionează fluxurile prin elementele de care vă vorbeam, semnalările uh, acționează și astfel avem informații despre fluxurile financiare. Se trimite, de exemplu, la Direcția Națională semnalările pentru operațiuni suspecte. În fiecare an ajung peste 100.000 de astfel de semnalări, iar Direcția Națională le confruntă cu registrele generale și cu uh, banca, baza de date care conține milioane de informații pentru că a fost uh, alimentată cu toate uh, procedurile, cu toate uh, detaliile procedurilor din 1992 și astfel 572 de cazuri uh, pozitive de mafie sau terorism ne-au fost identificate de această bază de date și transferul actelor către autoritățile competente au fost peste 10.300 de cazuri care au putut fi elucidate astfel. Ele au început să fie investigate pentru acte de corupție sau pentru acte de spălare de bani. Aș vrea să mai subliniez încă un punct. Informațiile financiare nu sunt constituite în același mod și vreau să semnalez această diferență. Trebuie să vă uitați că dacă unitatea de forma, informare financiară este strict emisă de către un sistem bancar, este banca, de fapt, care se controlează pe ea însăși. Când însă unitatea de informare financiară este mixtă, așa cum se întâmplă în mare parte în Europa, de exemplu intervenția din partea poliției și a magistraturii, atunci această componență plurisubiectală și multidisciplinară poate să permită o mai bună analiză și deci trebuie să încercăm să analizăm ce se întâmplă în Europa pentru ca să existe mai multă armonie, mai multă, mai multă uniformizare și între autoritățile de investigație există un schimb de informații care e esențial, pentru că așa aflăm despre corupția internațională, despre spălarea de bani la nivel internațional, toate aceste puncte pe care le primim de la poliție și de la parchete la nivel național. Și încă ceva pe care vreau să-l mai semnalez, accesul la datele digitale. Eu cred că e necesar, iar cu evoluțiile tehnologiei 5G și prin intermediul inteligenței artificiale, este indispensabil ca Europa să se uite la aceste noi urgențe tehnologice care vor determina posibilitatea criminalității de a intra pe piață. Serviciile digitale de plată, din noua generație necesită controle uh, ulterioare. Și am terminat aproape, domnule președinte, dar vreau doar să mai spun că de aceea în 2018 s-a spus deja că trebuie să intervine comisia. Trebuie să se dea acces la datele digitale în mod nediscriminat tuturor autorităților judiciare din Europa, acolo unde există proceduri penale în curs pentru, pentru spălare de bani, pentru corupție sau pentru crimă organizată. Deja în acest uh, domeniu s-a făcut un proiect de regulament și ar fi esențial să se facă pași înainte și să se recunoască tuturor posibilitatea de a avea acces. E important să nu garantăm doar unei singure autorități acest drept. Nu este corect pentru spațiul european de justiție pe care ar trebui să-l fie Europa și dacă există un singur spațiu, un spațiu unic de justiție, atunci oricum fiecare instituție ar trebui să aibă acces. Mai aveam uh, să vă mai spun și cât de importantă este colaborarea cu autoritatea judiciară albaneză care face pași înainte extraordinari în domeniul colaborării și cooperării internaționale. E foarte importantă cooperarea cu celelalte țări, precum cu Africa, Nigeria, unde, de exemplu, Italia a achiziționat un magistrat nigerian care este în același timp și magistratul de legătură pentru procurorul general în organizarea la nivelul Nigeriei. E vorba de um, fapte foarte grave câteodată, de exemplu, traficul de persoane, unul din cele mai groaznice infracțiuni la care e nevoie să intervenim uh, cu ajutorul uh, parchetelor din țările din care provin. Mai aș avea multe să spun, dar v-am uh, mai furat 5 minute. Vă rog să mă iertați, dar am avut ocazia aceasta pe care n-am vrut să o pierd. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, stimate domnule procuror! Am depășit 5 uh, minute, dar uh, vă mulțumim foarte mult pentru raportul dumneavoastră, pentru că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră cu Procuratura Antimafia, Anti-Infracționalitate și suntem conștienți că drangheta Coza Nostra, Sacra Corona Unita, vreau să menționez și pe ea, toate formele acestea de mafie pe care le cunoaștem și Camorra din uh, zona Napoli nu sunt numai fenomene italiane, italiene. Sunt uh, fenomene care depășesc de mult granițele Italiei, dar care au dus la o criminalitate de tip mafiot în toată Uniunea Europeană și care, la care acum toți trebuie să facem față. Vă mulțumim mm. foarte mult pentru această prezentare. Acum vom trece la vorbitorul nostru următor, doamna Urike Pau, vicepreședinte a um, Asociației Baroului uh, din Germania. Aveți cuvântul. Mulțumesc! În primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a discuta uh, despre aceste teme și din perspectiva mea. Și o să încerc să vorbesc la fel de pasionat ca și antevorbitorul meu. Am auzit de la toți antevorbitorii că infractorii nu se lasă intimidați de granițe. Crima organizată este o rețea. Dacă luăm spălarea banilor, Banii circulă în toată lumea, iar atunci când ținta sunt paradisurile fiscale, atunci e foarte greu să mai ai trasabilitate. Din ce în ce mai mult avem infractori care acționează pe internet, care sunt în state în care aproape că nu este posibil să ai vreo privire de ansamblu. Pentru a putea reacționa corect, este nevoie de o cooperare sporită în combaterea criminalității o strategie europeană comună pentru o colaborare sporită între actorii relevanți. Aceasta pare să fie soluția ideală, iar uh, numai așa credem că putem combate crima organizată eficient. Nu putem ca cetățenii care respectă legea să fie penalizați, mult mai penalizați decât cei care știu să exploateze legea, care scapă de impozite, și care se bazează tocmai pe diferențele de impozitare dintre statele membre. Eu cred că aici ar trebui acționat foarte repede, pentru că numai așa putem să frânăm acest fenomen. Dacă autoritățile de urmărire penală au mai multe competențe și transfrontaliere, trebuie să ne gândim și la partea de drepturi ale omului. Trebuie să oferim și apărării o șansă reală și la nivel european. Colaborarea dintre statele membre în materie penală se bazează pe principiul de reciprocitate, iar la baza acestui principiu stă încrederea reciprocă. O astfel de încredere nu poate să fie prezentă decât atunci când există premize similare. Și aici deja încep să apară primele dificultăți. De exemplu, Curtea Europeană de Justiție a decis de-abia în octombrie că un mandat de arest european nu poate să fie pus în aplicare dacă persoana respectivă a fost tratat inuman în statul în care se găsește. Indiferent dacă respectivul nu poate să fie inculpat în statul în care se găsește faptul că un mandat de arest european nu poate să fie pus în aplicare din cauza acestor probleme a fost pentru prima dată legiferat în această jurisprudență și deci în unele state membre ale Uniunii Europene, în continuare sunt tratați uh, în procedurile penale unii, um, unii inculpați foarte inuman. Aceasta trebuie să fie schimbată, această situație, cât se poate de repede. Există diferențe mari și din ceea ce privește standardele procesuale. Dincolo de dreptul la absentare, nu există standarde minime, nu există decât clauze generale, dar din păcate realitatea arată foarte diferit în foarte multe state membre. Foarte șocantă este, de exemplu, absența unor reguli obligatorii la principiul nebis in idem. Nu se poate exclude faptul că un acuzat să trebuiască să fie inculpat în două state membre, ceea ce nu este de fapt posibil, nu este legal, dar se întâmplă. Astăzi, în calitate de procuror, ești obligat să ții cont de instrumentele la nivelul Uniunii Europene, instrumente de recunoaștere reciprocă, dar noi suntem foarte des confruntați cu multe probleme pentru că mm, sunt implicate mai mult decât uh, un singur stat și deci aceasta de multe ori merge pe spinarea inculpatului. O limitare a dreptului de apărare, de exemplu, provine și din barierele lingvistice. Dacă cineva e implicat, de exemplu, doar într-un accident de mașină, dacă omoară pe cineva în străinătate, poate să intre în uh, arest preventiv și poate să dureze foarte mult până când respectivul să poată să obțină informații și până când să poată să își asculte acuzațiile în limba maternă. Dincolo de aceasta durează de multe ori foarte mult până vine un avocat. Chiar și cu crearea parchetului european, S-a renunțat la un drept procesual unic, așa cum ar fi trebuit să fie prevăzut și cum este prevăzut în TFUE, unde la un articol se prevede acest lucru sau măcar standarde minime. Procedura se orientează după dreptul național și, după părerea noastră, aceasta este o șansă ratată. Nu se poate garanta o verificare independentă a dreptului primar. Aici se aplică standarde diferite în statele membre și sunt acceptate, dar din păcate europenizarea nu ameliorează situația. Și regulile pentru uh, procesele uh, și anchetele transfrontaliere sunt destul de problematice. Nu există un uh, o, um, o ordine procesuală la uh, nivel uh, european. Nu există criterii foarte clare despre ce măsură trebuie să fie pusă în aplicare în ce stat membru. Deci, din perspectiva apărării, există multe critici pentru că, de exemplu, nu există obligație ca inculpatul să fie informat uh, foarte repede despre locul în care el este acuzat. În interesul unei urmăriri penale eficiente e nevoie de o ameliorare imediată a situației la nivel european, pentru că altfel la foarte multe din exemplele pe care le-am dat înainte există pericolul ca instanțele să nu poată respecta regulile măcar existente în urmărirea penală transfrontalieră. O punere în rețea la nivelul urmăririi penale este foarte importantă, dar în momentul de față nu s-a discutat destul despre această posibilitate, mai ales în ceea ce privește apărarea. Trebuie să vedem problemele acestea uh, sub semnul egalității de șanse între diferitele uh, state membre și trebuie să luăm o decizie care să fie conformă cu principiile după care acționăm. Când vorbim de combaterea corupției, independența trebuie să fie și confidențialitatea trebuie să fie păstrate, pentru că, în primul rând, confidențialitatea este premiza oricărei apărări. Avocatul, în interesul clientului său, nu numai că este îndreptățit, este și obligat să păstreze această confidențialitate. Iar uh, relația de încredere care este protejată de norme internaționale între avocat și uh, clientul său trebuie să nu poată fi încălcată la combaterea crimei organizate și corupției, mi se pare esențial pentru cetățeni să existe mai multă uniformitate. Însă drepturile a inculpatului trebuie să rămână în continuare în picioare. În numele recunoașterii reciproce, nu ar trebui, prin intermediul unor noi instrumente la nivel european, să, fie, uh, să se aducă prejudiciu la aceste principii, pentru că Uniunea Europeană are nevoie de standarde unice pentru protecția inculpatului, dar având în vedere diferențele foarte mari, armonizarea nu poate să ducă la un așa numit race to bottom, la o nivelare către jos. Statele care au un nivel foarte mare de protecție a drepturilor fundamentale trebuie să fie modelul nostru. Acest nivel foarte înalt pe care îl are și Convenția, îl prevede și Convenția Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Omului și trebuie să fie aplicată peste tot în Uniunea Europeană. Numai așa cred eu că este posibilă o urmărire penală eficientă, numai acolo unde peste tot avem de drept, state de drept cor eficiente, numai atunci putem combate corupția, numai atunci putem combate infracțiunile. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, doamnă Pau, pentru uh, contribuția dumneavoastră. E foarte important în dezbaterea noastră să vă auzim perspectiva. Iar acum ultimul panelist are cuvântul care, și anume, domnul Ceanu care reprezintă societatea civilă din România. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație și vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea ca în calitate de reprezentant al societății civile să vorbesc despre modul în care corupția și crima organizată afectează societatea din țara mea, România. Eu sunt activist și reporter de investigație, e o combinație ciudată, știu, dar întrucât în România ne confruntăm cu un val cumplit de corupție, mă simt uh, nevoit să mă implic mai mult în, în aceste povești pe care le descoper despre persoane afectate de, de oficiali corupți. Comisia noastră are ca portofoliu civil, libertățile civile, justiția și afaceri interne și în multe cazuri fenomenele discutate sunt generale. Eu m-aș concentra pe câteva cazuri specifice de trafic de persoane și de criminalitate de mediu de care m-am ocupat și despre modul în care au fost gestionate sau nu aceste cazuri într-o țară sufocată de corupție. Din în nefericire, România e considerată ca principala sursă de trafic de persoane la nivel european. Domnul președinte, întrerupe. Aș ruga persoanele din spatele vorbitorului care își poartă conversația proprie să, să fie mai discrete. Multe rapoarte vorbesc de prostituție și exploatarea copiilor, dar există și o altă temă de, pe care nimeni nu o menționează, traficul de organe. În ultimii șapte ani m-am ocupat de traficul de organe, situații în care cetățenii români au fost și făptași și victime în rețele organizate care făceau traficul persoane pentru transplant de organe în afara frontierei. Numărul de victime române este semnificativ, dar procurorii din România nu au făcut uh, nimic, n-au dat dovadă de profesionalism sau interes în acest, uh, în acest fenomen și nu există date oficiale pe această temă. Concluziile mele se bazează pe faptul că, cu excepția crimelor, cazurilor izolate, investigate de uh, procuratura <clears throat> de DICOT, nu a existat niciun alt caz investigat. Eu am discutat cu un specialist, l-am inter- intervievat și am aflat că România este o sursă majoră, pe lângă Macedonia, Turcia, Moldova, Rusia, Bosnia, Kosovo și alte altfel de ă, state din această categorie. Recrutarea e simplă, rețelele vizează persoane sărace din sud-estul României, din zona Mării Negre, identifică potențialul donator care e dispus să vândă organul peste hotare pentru bani. După extragerea de organ, practic uh, se întâmplă să fie cooptat în rețea și să caute alte victime potențiale. Eu am văzut cum persoane care și-au vândut organele au devenit apoi intermediari și au continuat să opereze în aceste rețele criminale. Nici o astfel de rețea nu a fost investigată de autorități în România, dar uh, Traficul nu vizează doar persoane pentru transplantul de organe, ci și pentru, cum ar fi rinichi sau, sau uh, bucăți ficat. Se, fac, se face transfer, uh, trafic și cu ovare, de exemplu, femei sărace care acceptă fertilizare in vitro pentru a fi femei purtătoare, mame purtătoare. Pentru câteva sute de euro, altele își vând uh, ovulele pentru a fi utilizate de alte femei. Nu au fost investigați nici aceste cazuri. După ce investigația mea a fost făcută publică, nu s-a dat curs aceste investigații, nu s-a n-a fost nicio încercare de a investiga mecanismul respectiv. Când începe o investigație, se întâmplă ceva ciudat, acuzațiile sunt retrase sau investigatorii sunt rugați să se oprească din, din activitatea lor. A fost un dosar important, un chirurg cu uh, uh, relații în înaltă societate politică a fost acuzată de trafic de organe. În Cluj, în inima României, acest om făcea trafic cu rinichi de la români săraci la bogătani străini. Veneau cu avionul, un om și-a vândut uh, rinichiul unui uh, uh, cetățean din Kazahstan și apoi n-a primit banii, s-a dus la procuror și a spus adevărul. Group he was member of. Și el a descris funcționarea acestui grup de crimă organizată. Poliția a început investigația, dar persoane din serviciile de securitate internă au cerut abandonarea cazului pentru că România urma să devină uh, membru al Uniunii Europene și un astfel de caz ar fi afectat negativ șansele de aderare. Imaginați-vă cum s-a investigat acest chirurg. Persoana al cărui rinichi a dispărut apoi nici măcar n-a mai fost chemată de poliție să dea vreo declarație. Chirurgul n-a fost niciodată condamnat pentru trafic ilegal de organe procurorii și poliția nu au făcut ce trebuiau să facă. Imaginați-vă apoi că o țară europeană ca România are un site oficial în care persoanele doritoare să vândă un organ dau un anunț în acest sens. Există 634 de postări cu număr de mobil și așa mai departe. Nici o autoritate din România nu a făcut nimic, deși astfel de publicitate este pedepsită prin lege nevoia de organe depășește oferta de pe piață și când cererea e mai mare, se întâmplă ce se întâmplă la noi. Mulți mor și alții supraviețuiesc pentru că au suficient bani să-și cumpere organele de care au nevoie și o a treia categorie face bani, criminalii și doctorii corupți. Vorbim de mii de bolnavi care așteaptă pe liste un organ care să le permită să supraviețuiască. E vorba de lipsă de profesionalism, de corupție, de indiferență sau e o, o combinație de factori. România, în același timp, este principala sursă de victimele prostituției și proxenetismului. Începând cu vârsta de 9 ani, fetițele sunt exploatate sexual, rețelele criminale terorizează întregi comunități, pe când poliția și procurorii știu foarte bine ce se întâmplă și cum funcționează aceste grupuri. Însă o reacție în forță lipsește. Orașe ca Brăila, Galați, Constanța, Craiova Bacău sunt sub domnia acestor rețele criminale și în multe cazuri victimele sunt duse în afara țării cu ajutorul unor oficialități corupte, vameși sau polițiști și în anumite cazuri nici procurorii, nici judecătorii nu încearcă să-i pună după gratii pe, pe infractori și nu încearcă să realizeze un echilibru între justiție și infracționalitate un scandal recent a vizat Regatul Unit pentru că după 9 ani persoanele respective au fost achitate în România și au fost eliberate. Avem cazul Țăndărei, sute de copii de rome au fost uh, victime ale traficului uh, coordonat de o rețea care își avea cartierul general la 100 km de București. În România au scăpat basma curată, în Regatul Unit au fost arestați și trimiși la închisoare pentru actele lor criminale. Cred că nimeni nu e deasupra legii și aceste standarde duble nu sunt acceptabile într-o țară democratică din Europa și n-ar trebui să fie acceptate de cei puțini care încă luptă pentru o justiție independentă. M-am gândit la declarația unui uh, polițist britanic implicat în această investigație și l-a spus românii au fost uh, dezamăgiți de propriul sistem judiciar și pot să vă spun că dovezile pe care le-am adunat noi cu colegii români erau foarte clare Însă, într-adevăr, de multe ori justiția română ne-a dezamăgit. România e considerată nu doar o sursă pentru traficul de persoane, ci și țara cea mai afectată de defrișări ilegale și de crimă organizată aferente. Vorbim de schimbări eh, eh, climatice și de efecte cumplite de pe urma defrișărilor din zona Amazonului. Însă uităm ce se întâmplă în România, ultima rezervație sălbatică a, a Europei. În ultimii 20 de ani, pădurile perene din România au fost defrișate masiv de firme locale sau multinaționale. Procuratura din România a avut nevoie de 10 ani pentru a demara o investigație în activitățile unei companii austriece acuzată în presă că avea relații cu crimă organizată și că opera defrișări legale. E singurul caz într-o țară care pierde miliarde de euro din cauza defrișărilor legale. Cazul este investigat în prezent de DICOT. Volumul de muncă e uriaș, echipa e subdimensionată și de multe ori bugetul a fost înjumătățit de o conducere puțin interesată în infracționalitatea de mediu. E vorba de infracționalitate cu efecte pe termen lung, dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să fim interesați în ceea ce se întâmplă. Sunt cazuri în care investigatorii vor să-și facă meseria, dar nu li se permite să facă acest lucru. Vorbim de dreptul la, de a trăi într-o, via, într-o țară liberă și independentă, vorbim de accesul la servicii medicale, de educație sau la un mediu sănătos. Iar dreptul nostru, consfințit prin Constituție, dar în același timp românii au și dreptul uh, de a beneficia de un sistem judiciar fără corupție, un sistem liber, nemaculat de mâna murdară a politicienilor. Poporul român are dreptul să fie protejat împotriva rețelelor infracționale care demolează fundamentele unei tinere democrații. Trebuie să începem nu doar cu o cooperare transfrontalieră, dar cu un nou început, practic, cu oameni curați. Mulțumim foarte mult, uh, domnule Ciurcanu, pentru informațiile prezentate. Avem uh, încă 45 de minute la dispoziție. Aș sugera să venim cu întrebări precise ca să dăm posibilitatea și oaspeților noștri să răspundă la întrebările pe care urmează să le primească de la dumneavoastră. Puteți să vă ridicați cartonașul sau să ridicați mâna Văd că sunteți mulți cei doritori să intervină. Doamna Chinici, prima. Sì, grazie Presidente, la ringrazio molto. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră, dar mai ales oaspeților noștri pentru prezentările atât de precise și de la obiect. În primul rând aș dori să mulțumesc uh, domnului procuror Cafiero de Rao, care nu numai că a prezentat foarte concret ce înseamnă mafia pe teritoriul european, dar a vorbit și despre originea ei în Italia, mafia din Sicilia, Camorra, Andrangheta, atât de puternic implicat acum în traficul internațional, dar sigur că există și mafia chineză, există și mafia nigeriană și altele care operează pe teritoriul Europei. Aș vrea să vă mulțumesc însă pentru că l-ați amintit pe tatăl meu, Rocco Chinici, care s-a confruntat în Sicilia cu combaterea mafiei și a susținut uh, de mult încă necesitatea de a avea un act normativ specific care să definească asociațiile ilicite și acțiunile ilicite și de tip mafiot. Dumnealui a colaborat cu forțe ale poliției, a susținut uh, toți procurorii care se ocupau de acest lucru, de combatere, a criminalității organizate și a fost în 29, 29 iulie 1983 omorât cu o bombă sub mașină. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că l-ați comemorat aici uh, și ați amintit de activitatea lui. Sunt foarte mulți uh, cei care ne transmit informații, la, care lucrează la nivel transnațional exact nevoia de a avea o legislație europeană care să definească mai clar infracțiunea de asociere de tip mafiot la nivel european Vă mulțumesc pentru că ați vorbit și dumneavoastră despre nevoia de a avea un astfel de instrument și nu numai acesta pentru a putea să-i susținem pe cei care trebuie să folosească aceste instrumente după aceea și să se ocupe de cooperarea judiciară și polițienească. Aș vrea să vă întreb de aceea, având în vedere faptul că dumneavoastră v-ați referit la unele acte foarte grave de corupție, traficul de ființe umane sau v-ați referit la traficul de stupefiante. Vreau să vă întreb care este, după părerea dumneavoastră, cel mai bun instrument de eficient de cooperare cu țările terțe. Și altceva ce mai vreau să vă întreb Dumneavoastră v-ați referit la instrumentele care ar putea fi folosite în investigații pentru combaterea criminalității organizate transnaționale. Ați spus că mai sunt multe de făcut la nivel european, dar aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre e-evidence, despre um, dovezile electronice? Eu cred că e nevoie de acest instrument la ora actuală am auzit că o mare parte din infracțiuni se desfășoară acum și de fapt și corupția, transferul de bani ilicit se transferă și se întâmplă pe internet. Și deci dumneavoastră credeți că această, că probațiunea electronică ar putea să fie o soluție la nivel european? Noi fiind legislatorii la nivel european ne interesează să știm ce alte instrumente am putea să activăm. Mie mi se pare necesar și indispensabil, dar dumneavoastră ce părere aveți? Puteți să ne spuneți câte ceva despre uh, părerea dumneavoastră în această materie și din experiența pe care o aveți. Mulțumesc, doamnă Chinici. Doamna Strugariu are cuvântul. Thank you, Chair, very much. I have two very... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am două întrebări foarte precise, pentru că acest Parlament uh, susține realmente lupta anticorupție și noi suntem aici la o audiere dedicată luptei anticorupție și Parlamentul uh, susține foarte mult uh, munca investigatorilor, jurnaliștilor și lupta lor uh, cu cazurile de corupție. Am două întrebări pentru domnul Gheșev, procurorul adjunct din Bulgaria. Prima întrebare se referă la faimosul acord apartment gate, așa numit, acele apartamente date la preț preferențial a fost un mare scandal în Bulgaria și s-au făcut foarte multe reportaje uh, în mass media. Deci, practic, politicienii au cumpărat uh, apartamente de lux uh, la prețuri mult diminuate, ridicând suspiciuni legate de corupție și de, legată de originea banilor. Deocamdată, rezultatul investigațiilor este neclar Întrebarea este ce se întâmplă cu această investigație în Bulgaria și dacă există o legătură directă între acesta și această investigație, dacă a fost implicat și în a doua întrebare dacă se referă la Tanga Gate, așa numitul, așa numită afacere Tanga Gate, în 2008, care de asemenea a fost uh, în presă. În 2018 am avut un coleg membru al Parlamentului European, domnul Radev, care a călătorit în Libia împreună cu Nicolae Jicov, un uh, notoriu traficant de arme, și cu omul de afaceri Dimitar Borisov și aparent au fost și oficial din Ministerul Libian al Transporturilor care au uh, luat parte la aceste discuții și care au oferit 4,5 milioane uh, de dolari prețul asistențelor pentru eliberarea petrolierului bulgar uh, răpit în Libia. Uh, ce comentarii aveți în legătură cu acest subiect și este acest subiect pe ordinea de zi a activității de luptă anticorupție în Bulgaria? Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Now we hear from Honorable Mulțumesc acum domnul Robert, aveți cuvântul. Una notazione di fondo e poi una segnalazione e due domande secche per i relatori. Am să și eu două întrebări, vă rog. În primul rând, aș vrea să fac o considerație. În timp ce criminalitatea organizată și terorismul internațional sunt din ce în ce mai globalizate, dreptul civil, penal, administrativ a rămas foarte teritorial. Deci a rămas legat de granițe și deci a rămas practic ultimul obstacol uh, la, în calea predării suveranității. Până la urmă acesta este un concurent, dar să știți că nu este foarte bun pentru principiile democratice până la urmă. E clar că este imposibil fără cooperare internațională, fără schimbul uh, informațiilor, iar tema e-evidence este esențială tocmai pentru a putea depăși această ultimă etapă. Aceasta, această e-evidence ar putea să ne dea mai multe competențe pentru judecători, dar numai că competența judecătorii este în continuare legată de observația pe care am făcut-o la început și este nevoie deci de o modificare. Probele transfrontaliere și rogatorii sunt foarte importante în această schimbare. Ați spus de asemenea și că în domeniul corupției, Comisia a făcut destul de puțin, deși eu aș spune că totuși a făcut destul de mult în uh, ceea ce privește uh, spălarea banilor. Pentru că a cincea directivă pe spălarea banilor, care a fost uh, foarte bine aplicată, cel puțin în Italia, nu știu în alte țări, dar cel puțin pe 10 ianuarie 2020 va fi aplicată cel puțin, dar introduce niște noutăți foarte importante, trei noutăți importante. Prima, obligația de semnalare a operațiunilor suspecte de către furnitorii de servicii, furnizorii de servicii uh, pe monede uh, virtuale, bitcoin, etc. Deci acolo există o obligativitate și asta e nou. 2. Obligația de semnalare a acțiunilor uh, suspecte pentru operațiuni de peste 10.000 de euro. La fel, aceasta lipsea din alte directive. Și a treia, abolirea conturilor curente anonime, conturi curente bancare anonime. Nu mai se poate prin lege să mai deschizi un cont curent anonim. Aceasta este o schimbare esențială, dar, domnule președinte, nu e suficient să avem legislație bună la nivel european. E nevoie să prevedem și un sistem de control al adopției, a adaptării acestor uh, legi, al punerilor în aplicare. Trebuie să fie controlate, trebuie după aceea uh, să fie făcută presiune pe statele care nu transpun directivele, care nu au instrumentele pe care, de fapt, noi, la nivel european, le-am oferit. În acest sens, comisia care a monitorizat, după cum a zis uh, colegul meu, situația celor 10 bănci europene care au încălcat obligația de semnelare a activităților suspecte și deci au contravenit uh, um, obligației pe care le aveau funcționarii lor în uh, activitatea de spălare de bani. Comisia a propus acum instaurarea unei agenții europene ad hoc pentru controlul și monitorizarea aplicării normelor europene în vigoare. Având în vedere că unele state nu au fost în măsură prin autoritățile lor să monitorizeze eficient toate aceste fenomene, se cere de aceea o agenție ad hoc la nivel european. Eu sunt absolut de acord cu această instituție sau agenție, cum trebuia să se numească, dar mulți ne-au spus că sunt deja multe agenții în Europa, de ce mai facem altele? eu cred că trebuie să eliminăm mai degrabă acele agenții pe care nu le folosim, care costă bani și nu fac multe și mai degrabă această agenție ar servi la ceva. Aș vrea să știu ce părere aveți de o crearea unei agenții europene pentru controlul și monitorizarea activităților de combatere a spălării banilor. Aceasta e prima mea întrebare concretă. Și a doua, credeți sau nu credeți că ar putea fi util pentru promovarea strategiei unitare împotriva corupției și împotriva spălării banilor, instituirea unei comisii speciale în Parlamentul European după modelul comisiei din 2013 CRIM, comisie specială, care să producă totuși un rezultat concret, nu cum a fost cea dinainte care n-a produs. Poate că am putea tocmai să folosim învățămintele din cea, acea comisie care nu a funcționat bine și să nu încercăm să repetăm același greșit, dar pentru a putea promova tocmai o strategie unitară de combatere a tuturor acestor fenomene. Vreau să știu ce părere aveți despre crearea acestei posibile comisii. Vă mulțumesc! Caro Roberti, lei sa che noi ascoltiamo sempre con tanto rispetto. Vă mulțumesc! Știți că noi ascultăm cu multă atenție contribuțiile dumneavoastră, nu numai pe acest subiect, dar mai ales pe acest subiect. Dumneavoastră ați făcut comentarii pe care mi-au fost, uh, care mi-au fost adresate mie, în primul rând, și suntem absolut de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră. Vreau să completez chiar ce a spus. Dumneavoastră a spus că combaterea în uh, sfera granițelor naționale a crimei organizate, care este o, un, o infracțiune transfrontalieră, nu mai poate să placă decât uh, suveraniștilor. Eu cred că le place mai ales răufăcătorilor această limitare pentru că și, am, și mafioților sau criminalilor și infractorilor de tip mafiot. E clar că încă de când am început să luăm uh, în serios spațiul de libertate, securitate și justiție, am contribuit foarte mult la îmbunătățirea dreptului penal uh, european și am cerut crearea unui drept procesual penal la nivel european, creând astfel baza cooperării judiciare în materie penală. Aș spune chiar mai mult de atât lecția istoriei e clară. La un moment dat a fost odată în Statele Unite o situație în care criminalitatea avea granițe la statele uh, SUA. Acum avem granițele statelor UE, până când în fine o procuratură din SUA deci, la nivel federal, în Statele Unite, un FBI și o justiție federală și un sistem penitenciar federal au văzut uh, lumina și au reușit să facă față acestei limitări pe care o aveam, de fapt o impunitate pe care o aveam în, acea, în aceste state și pe care a combătut-o cu succes. Eu cred că aceasta este strada pe care trebuie să mergem. E un exemplu pe care putem să-l folosim. Este lecția istoriei de la care trebuie să învățăm cum se construiește un orga- o organizație la nivel european care să facă față criminalității transfrontaliere sau de natură transfrontalieră, pentru că momentan nici o criminalitate de origine italiană, așa cum a zis domnul De Rao, în uh, Sacra Corona Unita sau în Camorra sau în Cosa Nostra sau în orice tip de mafia, toate împreună sau nu, toate acestea sunt un fenomen uh, pan-european, nu mai sunt un fenomen uh, italian. Some, some, some additional question from... Deci mai uh, avem uh, niște întrebări de la doamna Dele și pe aceea dăm cuvântul uh, din nou prezentatorilor. Deci nu mai există niciun uh, membru care dorește să ia cuvântul. Da? Aveți cuvântul, doamnă Deli, și după aceea înapoi la vorbitori. Mulțumesc, cred că este o inițiativă extrem de importantă, abordarea corupției este extrem de importantă pentru cetățeni, deci uh, vreau să continui aceleași întrebări legate uh, de Bulgaria pentru domnul Gheșov și fac asta din punct de vedere al cetățenilor bulgari, pentru că trebuie să vedem asta în contextul faptului că Bulgaria este o țară care a dat înapoi în indexul Transparency International. Este o țară unde mulți oficiali sunt implicați în scandalul de corupție. Deci când cetățenii bulgari spun că au încredere în Uniunea Europeană să rezolve aceste probleme, noi trebuie să asigurăm încrederea proceselor noastre. Cred că Aș vrea să aud uh, un răspuns uh, de la domnul Gheșu în legătură cu rolul său în scandalul prin apartamentele și aș vrea să știu care a fost și rolul său în alte uh, scandaluri în calitate de uh, procuror adjunct s-a ocupat de pro, așa numiți intușabili, unii acuzați de fraude cu TVA și le-a dat sentințe mult mai ușoare pentru acest grup de indivizi și aș vrea ca aceste întrebări să primească un răspuns și de asemenea aș vrea să știu dacă procesul selectării noastre ca procuror general care a fost uh, s-a bucurat de proteste generalizate din partea cetățenilor uh, bulgari, dacă nu cumva asta a subminat prezența noastră la această sesiune. Deci am vrea să avem niște răspunsuri clare Uh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Acum înapoi la paneliști. Sunt uh, uh, cam 30 de minute, deci sugerez 5 minute fiecare. Începem cu aceeași ordine. Începem cu domnul Gheșev, care reprezintă Bulgaria și Procuratura Bulgară. Aveți cuvântul. 5 minute. Аз ще започна с един отговор на един въпрос, въпреки че беше адресиран до... Voi începe prin a răspunde la o întrebare care a fost adresată colegului italian. Răspunsul meu și răspunsul procuraturii bulgare în legătură cu modalități eficiente de a combate criminalitatea transfrontalieră e foarte scurt. Una dintre modalitățile pe care le folosim este comunicarea directă între autoritățile de aplicare a legea. Avem astfel de canale de comunicare și le păstrăm în și din, în afara, în Uniunea Europeană și în exteriorul Uniunii Europene. De 25 de ani am fost uh, investigator penal și procuror și vă pot spune că această comunicare între colegi în interiorul și în afara Uniunii Europene contribuie la o mai bună eficiență, evident uh, bazată pe încredere, un lucru greu de uh, construit și ușor de pierdut. Și, sigur, ne bazăm și pe respectul tuturor drepturilor fundamentale. Voi răspunde și la cealaltă întrebări care mi-au fost adresate direct în legătură cu corupția. Am uh, auzit, dacă am auzit corect, uh, o doamnă parlamentară a spus că în Bulgaria corupția este în creștere. Mă tem că unele dintre întrebările care au fost puse aici se bazează pe informații incorrecte. În ultimii câțiva ani în Bulgaria, uh, volumul de active confiscate ca și uh, de fructe ale criminalității reprezintă cam un miliard de euro, echivalent în leva. Și, de asemenea, alte 1,5 miliarde sunt uh, active uh, puse sub sequestru. Uh, cred că orice procurator ar putea fi mândră de astfel de rezultate și uh, de asemenea, m-ați întrebat în legătură cu modul în care am fost selectat în calitate de procuror general. Nu cred că Parlamentul European e foarte interesat de asta, dar aș vrea să spun că o procedura a fost una tipică pentru o țară a Uniunii Europene, o procedură care a durat 10 ore și care a fost transmisă în direct de către mass media și am uh, răspuns în cadrul acesteia la multe întrebări, la fel am răspuns și la întrebări în scris, deci nu pot fi de acord cu declarația dumneavoastră. Într-adevăr, au fost proteste împotriva numirii mele, dar acestea au fost uh, proteste uh, din partea celor care au fost afectați de activitatea procuraturii și cred că uh, dacă toată lumea e mulțumită de procuratură, înseamnă că procuratura nu își face treaba și nu funcționează bine. Aș vrea să spun că au fost cazuri Uh, cazuri uh, deschise împotriva unor dintre cei mai bogați oameni de afaceri în Bulgaria, lucru care până acum câțiva ani era de neimaginat. Și aș vrea să spun încă o dată că întrebările noastre se bazează pe informații neadevărate. Acestea sunt declarații și bă, afirmații neadevărate care au fost repetate de multe ori și în timpul audierilor uh, mele și am dat toate explicațiile de asemenea în ce privește scandalul apartamentelor, așa numitul Apartment Gate, s-au prezentat dovezi și încă ceva despre acest caz cu apartamentul. E vorba de fapt de câteva zeci de cazuri legate de vânzarea, cumpărarea, vânzarea respectiv cumpărarea unor proprietăți sub prețul pieței. Eu aș vrea să spun uh, următoarele. Lupta anticorupție nu este doar sarcina unei singure instituții sau a unui singur stat. Multe instituții uh, sunt și ar trebui să fie implicate în lupta anticorupție. Și procuratura, uh, al cărui mandat este să lupte cu corupția, dar sunt și alte instituții, cum ar fi uh, Comisia Specializată Anticorupție, și acestea colaborează cu noi la diferite cazuri și sunt sigur că vor apărea rezultate. Dar aș vrea să spun că nu tot ce s-a făcut constituie o infracțiune, în ciuda ceea ce ar vrea mass media să credem. Poate să fie vorba de uh, nereguli administrative sau doar de încălcarea anumitor uh, norme de natură morală. Aș vrea să spun că Procuratura Bulgară lucrează la acest caz, ca și la alte cazuri, și le ia foarte în serios. Și în Bulgaria, ca și în toate uh, celelalte state membre, deciziile procedurale sunt luate de către procurorul de caz pe baza experienței profesionale, baza legii, evident, și pe baza convingerilor morale ale persoanei respective. Uh, în ce privește întrebarea legată de domnul Radev, ăsta e un caz uh, care este supus unor proceduri civile în uh, Bulgaria, dar există și un caz penal legat de fraudă și falsificare de documente Deci vorbesc acum despre domnul Radev, colegul noastră. Dar până acum uh, nu s-a prezentat, uh, nu s-au prezentat dovezi convingătoare tribunalelor. Da, puteți să vorbiți direct cu domnul Radev dacă aveți dovezi că s-a comis vreo infracțiune și noi, procurator, Procuratura Bulgară, suntem foarte bucuroși să primim orice informație și să acționăm pe baza ei, orice informație legată de încălcarea normelor europene. Asunto complesivo delle risposte. Acum vă rog un răspuns cât mai uh, scurt și mai uh, bine rezumat. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi dați-mi voie să vorbesc de cooperarea cu țări terțe. Cred că asta este crucială. Asta, cu această cooperare reprezintă un punct central uh, în strategia instituției pe care o, o reprezent și anume uh, să, avem, uh, să semnăm uh, memorandumul de colaborare cu țări din Africa, din uh, America Centrală și America de Sud, cu tot felul de țări din afara Uniunii Europene unde există nevoi de comisii regulatorii, schimburi de informații și mai departe. Dar mai ales vrem să avem astfel de acorduri cu țări africane și mai ales începește traficul de persoane Uh, dacă ne gândim la toate suferințele prin care trec imigranții și toate uh, problemele legate de, uh, de imigranții, este nevoie să avem aceste acorduri pentru a lupta cu organizațiile criminale care operează în Africa de Nord și în Africa Centrală, în diferite teritorii și diferite țări. Deci nu trebuie să avem un acord doar cu o singură organizație, să zicem cu organizația din Nigeria. Avem nevoie să colaborăm și cu cei din Niger și din alte țări Uh, prin care se face acest trafic de persoane până în Libia și pe aceea din Libia spre Europa. Deci, uh, aici trebuie să, dacă vrem ca această luptă să fie una eficientă, nu putem să avem o viziune limitată la o singură țară uh, care să zicem că are o astfel de organizație. Așadar, în acest scop, Italia a încercat să facă eforturi uh, și, sigur, să comunice cât mai bine cu uh, magistrații nigerieni atunci când a fost vorba de Nigeria, dar și cu cei din Eritrea, din Somalia, așa mai departe. Deci acesta este modul de operare pe care îl folosim noi ca să ne maximizăm uh, accesul la, la schimbul de informații și la culegerea de probe în țările africane încă uh, încercăm în acest moment să încheiem un acord cu o organizație a procurorilor din țările africane, din Africa Occidentală și Centrală, este așa numita rețea WACAP, uh, uh, rețea în care sunt membre și țări din Orientul Mijlociu și dacă vom reuși asta, cred că vom uh, obține foarte multe detalii și informații și elemente utile activității noastre. Poate că Europa ar trebui să aibă inițiativa să fie protagonista în astfel de eforturi de a avea acorduri de cooperare astfel încât uh, să lucrăm în interesul tuturor celor care uh, lucrează în spațiul uh, de justiție și de libertate. De asemenea, trebuie să vă reamintesc că tocmai pentru a lupta cu traficul de persoane, suntem pe care să dezvoltăm la maxim cooperarea judiciară, dar și cooperarea polițienească. Cooperarea judiciară și cooperarea polițienească sunt esențiale în lupta cu criminalitatea și ele au efect uh, peste tot în, uh, pe teritoriul nostru, în toată Europa. Vorbim de criminalitatea albaneză, nigeriană, chineză. Toate acestea sunt prezente în uh, multe țări din Uniunea Europeană și ele trebuie combătute într-un mod coordonat. Un alt aspect care mi se pare important este cel la, la accesul la datele digitale. Asta e foarte important, mi se pare fundamental, pentru că uh, postările de Facebook, mesajele pe WhatsApp, uh, pe Instagram, uh, tot ce înseamnă comunicarea pe aceste instrumente care se sustrag interceptării și care adesea pot conține dovezile legate de aceste uh, infracțiuni. Și e vorba nu doar infracțiuni de corupție, e vorba de Daesh, de Al-Qaeda și de terorism. Deci accesul la aceste date, cred eu, trebuie să fie o ultimă frontieră pe care Europa trebuie să o trans, uh, traverseze. Și uh, această comisie trebuie să fie uh, instrumentul prin care se dă accesul autorităților judiciare uh, providerii de internet, de servicii, de IT trebuie să ofere acces la aceste date și cred că toate autoritățile judiciare trebuie să poată accesa datele indiferent de sediul prestatorului de servicii, furnizorului de servicii. Deci trebuie să avem într-adevăr un spațiu unic de justiție. Așa trebuie să fie Europa. Și Asta nu trebuie să presupună neapărat o comisie rogatorie sau alte forme de obținere a datelor, ci pur și simplu pentru că e vorba de niște date digitale, trebuie să se dea tuturor autorităților judiciare dreptul de a cere imediat și de a avea acces la aceste date, indiferent unde se află furnizorul de servicii de internet, de exemplu, pentru că aceste servicii eh, sunt eh, servicii care sunt prezente virtual peste tot. Deci, Uh, competența aparține tuturor autorităților judiciare. Toate autoritățile au această competență. Uh, și trebuie uh, să nu mai există această obligație de a face aceste comisii rugatorii și aceste eforturi pentru a putea uh, Uh, uh, avea acces la aceste date, pentru că uh, criminalii și teroriștii și infractorii nu se confruntă cu astfel de constrângeri. Apoi, un alt aspect legat de lupta, de corupție, lupta anticorupție și în vederea întrebărilor care au fost puse aici, aș vrea să subliniez, domnule președinte, că uh, în general, cred că sunt trei aspecte extrem de importante și care demonstrează un nivel ridicat de democrație. Independența magistraturii, atât uh, a procuraturii cât și a puterii judecătorești. Asta este fundamental ca să fim liberi în exercițiul uh, anchetei penale și al inculpării. În Italia există poliția judiciară care este uh, partea unei uh, ierarhii uh, și pentru a uh, funcționa și a-și îndeplini activitățile sale proprii. Un alt aspect este legat de existența unei autorități anticorupție și al treilea se referă la libertatea presei. Și eu folosesc această ocazie pentru a sublinia uh, cazul lui Ian Puceac și Dafne Coana, Caruana Galiția, doi jurnaliști care își făceau datoria de a informa, Uh, și uh, care au fost asasinați. Deci s-a întâmplat un lucru extrem de grav în două țări membre ale Uniunii Europene, și anume uh, asasinarea acestor doi jurnaliști. Și cred că la acest nivel e nevoie de intervenția acestei comisii, doamne președinte. Eu am fost în Slovacia, acolo există o căutare a justiției, o, o luptă pentru justiție Acolo există deja un uh, grup uh, de uh, ofițeri de poliție care au uh, oferit uh, elementele necesare pentru a aduce vinovații uh, cei care au comandat această crimă în fața justiției. De asemenea, vedem ce se întâmplă în Malta în legătură cu uh, cazul Caruana Galiția. Uh, ce vreau să spun este că libertatea presei este uh, crucială. Doar câteva între, uh, uh, chestiuni de, de închidere, dacă îmi permiteți. Domnul Robert, încă mai numesc colegul meu, pentru că odată ce ești magistrat, tot timpul ești magistrat. El a ridicat două aspecte. Mai întâi, a cincea directivă conține obligația unei evaluări virtuale din partea furnizorilor de servicii, dar asta nu e suficient, pentru că în sistemul bancar poți să monitorizezi fluxurile financiare, dar online asta nu e posibil. Fluxurile care vin din străinătate, de exemplu, mai ales din anumite surse, din anumite paradisuri fiscale, apoi sunt transferate uh, prin intermediul blockchain în uh, criptomonedă, prin procese care au loc pe teritoriul european, dar noi nu știm de fapt de unde vin, care e sursa principală inițială. Deci nu putem monitoriza întregul flux. Sigur, verificarea e un lucru, dar nu la asta mă refeream exact și doar o concluzie în legătură cu agențiile. Da, agențiile pot face mai mult împotriva uh, spălării banilor. Și este un lucru bun, o agenție care poate verifica cât de bine implementează legislația statelor membre, este un lucru important. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, aș uh, spune că noi în Parlamentul European avem niște restricții în ce privește timpul de vorbire uh, Paul, Frau Paul, es ist eine Zeit für die Antworten Kommentaren. Doamna vă rog, puteți să faceți comentariile dumneavoastră acum pe scurt. Da, o să vorbesc foarte pe scurt. Dumneavoastră ați uh, întrebat dacă e nevoie de o comisie specială. Da, eu cred că tema e atât de importantă încât cred că ar fi bine. Apoi m-ați întrebat despre informații transfrontaliere, colaborarea cu țările terțe. În calitate de apărător uh, și în calitate de um, avocat, de exemplu, din perspectiva apărării, e foarte important să știm că drepturile sunt, uh, sunt apărate pentru um, pentru cei pe care îi apărăm, dar în același timp avem nevoie de confidențialitate. Dar există destul de multe țări uh, care, de exemplu, nu răspund la întrebări uh, de la alte țări, pe care le primesc de la alte țări. Și atâta timp cât acest lucru nu funcționează, toate porțile sunt deschise pentru infractori. Părerea mea, o să vă spun foarte pe scurt, este că o combatere eficientă a infracțiunilor și a infracționalității nu se poate face decât într-un stat de drept solid. Trebuie să construim mai întâi structurile uniforme care să fie aplicabile tuturor, oricât de greu este acest lucru. Îmi dau seama care sunt rezervele pe care le avem în diferite state membre, dar criminalitatea din Europa e o problemă, există pe de altă parte și alte acțiuni criminale și infracționale care depășesc cu mult granițele Europei și acolo lucrurile sunt și mai dificile. Deci trebuie să avem grijă ca sistemul nostru juridic să poată să garanteze măcar o eficiență Europei și cam aceasta vreau să vă zic, domnule președinte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum, domnul Ciurcanu, în final, dacă vreți să comentați, puteți să o faceți. Nu am nimic de adăugat, cu excepția faptului că în opinia mea, jurnalismul de investigație e o activitate de interes public și, din păcate, investigatorii simt o presiune considerabilă în perioada actuală. Ce s-a întâmplat în uh, Malta, în Slovacia, au fost uh, cazuri de presiune și în România, Moldova, Bulgaria. Atâta timp cât avem corupție și crimă organizată, vor fi și investigații jurnalistice. Noi rămânem deschiși la posibilitatea de a coopera de aproape cu procuratura pentru ca și să ajungă după gratii. Vă mulțumesc tuturor! Ultimele observații vor fi făcute de vicepreședintele comisiei noastre, domnul Emil Radev. Ultimele concluzii după această audiere atât de interesantă în ceea ce mă privește, aș mai adăuga doar că, într-adevăr, e, e dureros, dacă pot să spun așa, că încă mai avem atâta drum de făcut, persistă atâtea contraste, după cum spuneați, între angajamentele europene, promisiunile europene și ce s-a realizat în termeni concreți. Dar lucrurile se mișcă, se mișcă. Eu sunt aici de 10 ani și am văzut cum se schimbă situația am văzut cum evoluează lucrurile și am văzut și rezultate. Legislație europeană, procesul de creare a legislației europene, avem parchetul european, alte acte care încearcă să, să aducă niște schimbări binevenite și apoi, sigur, evoluțiile în materie de încredere și recunoaștere reciprocă pe care se bazează cooperarea judiciară eficientă. Mai avem încă multe de făcut, categoric da, însă provocarea e clară. Am, am examinat toate componentele acestei provocări în ultimii 10 ani. Am avut o comisie specială privind eh, crimă organizată când am prezidat pentru prima dată Comisia Libe între 2009 și 2014. Am avut o comisie CRIM care se ocupa exclusiv de acest domeniu și au făcut foarte multe. Și apoi am tras concluziile. Am avut o rezoluție care a fost votată de Parlamentul European menită a spori capacitatea europeană de a răspunde la aceste provocări cred că prezentările noastre de astăzi uh, sunt extrem de utile. Un caleidoscop al situației din state membre și un schimb de experiențe în același timp. M-am avut invitați din Bulgaria, România, Germania, Italia și apoi instituțiile europene, Europol, Eurojust, Comisia și parchetul european, ale căror intervenții au început să contureze viitoarele evoluții pe care le așteptăm. Comisia nouă și-a intrat în atribuții, urmează patru ani. Sigur, parchetul european e deocamdată în fază embrionară, dar va deveni cea mai importantă instituție menită a combate infracționalitatea transfrontalieră cu impact asupra bugetului european. Și pe lângă interesele financiare ale, ale Uniunii Europene, se va ocupa de chestiunile care se găsesc, în, care sunt menționate în articolul 86 din tratat. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră și dau acum cuvântul pentru concluzii colegului nostru Domnul Emil Radev, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați oaspeți, domnilor și domnilor. Doresc să mulțumesc tuturor participanților la această audiere pentru prezentările atât de interesante. Combaterea corupției și a crimei organizate este o temă extrem de vastă, multe lucruri pot fi discutate dar din nefericire, iată, trebuie să punem punct astăzi. Audierea de astăzi avea ca obiectiv consultarea unor experți, a unor persoane care în activitatea lor de zi cu zi se confruntă cu problemele generate de corupție și de crimă organizată. Ideea a fost să tragem o serie de concluzii și să vedem ce soluții posibile s-ar configura. Ce a făcut Uniunea Europeană, ce a făcut Comisia pentru a eficientiza combaterea corupției și crime organizate? Aceasta este una dintre întrebările importante la care putem răspunde acum. Am sărbătorit nu de mult 10 aniversarea Tratatului de la Lisabona, datorită căruia Uniunea Europeană a domădit competențe în sprijinirea statelor membre în lupta împotriva corupției. Înainte de aceasta, statele cooperau doar atunci când interesele financiare ale Uniunii erau afectate sau prin, în, în temeiul unor acorduri interguvernamentale. Încă lipsește o strategie generală de combatere a corupției la nivel central european sau la nivelul statelor membre, dar există inițiative la nivelul Comisiei de exemplu, directiva privind uh, protejarea intereselor financiare ale Uniunii, pachetul referitor la achizițiile publice, directiva privind uh, unitatea de informații financiare și schimbul de informații și, de asemenea, a treia directivă împotriva spălării de bani, care urmează să fie transpusă în, până în ianuarie 2020. Avem și raportul Comisiei din 2014 privind uh, situația corupției în Uniunea Europeană. Acest raport presupune monitorizarea statelor membre în ceea ce privește măsurile anticorupție luate în aceste state și slăbiciunile identificate acolo. Acest raport, pregătit de experți independenți și de ONG-uri, uh, ar fi primul de acest gen. Comisia de atunci, doamna Malmström, a spus că un raport nu e suficient pentru a elimina corupția din Uniunea Europeană. Analiza a revelat probleme de corupție în toate statele membre, însă această analiză a fost considerată inacceptabilă de anumite state membre și, prin urmare, Comisia a decis să nu publice al doilea raport de acest gen s-a decis uh, trecerea la un sistem de recomandări de țară în contextul semestrului european. E vorba de recomandările anuale. Însă se face o corelare doar între economie și corupție, cum se face în semestrul european. Asta nu îți permite să ai o radiografie reală a societății, să vezi care e situația cu statul de drept, cu justiția și cu serviciile publice. De aceea s-au luat o serie de măsuri salutare la nivelul Uniunii Europene, de exemplu, comunicarea Comisiei privind constituirea unui mecanism european uh, de monitorizare a statului de drept și a democrației, un lucru pe care Parlamentul l-a cerut încă din 2016. Acest mecanism uh, va include și o evaluare independentă a situației corupției din toate statele membre. Un uriaș pas înainte presupune uh, constituirea parchetului european, și de aceea am fost foarte interesat să văd ce are să ne spună doamna și astăzi. Un alt element important este acela că Uniunea Europeană în prezent are statut de observator în grupul de resort al Consiliului Europei. Comisia a întreprins măsurile necesare pentru a asigura acest statut și am primit acest statut în iulie 2019. De corupție profită în principal crima organizată și aceasta amenință integritatea Uniunii Europene, subminează calitatea vieții cetățenilor, subminează posibilitățile mediului de afaceri și eficiența instituțiilor publice infracțiunile cu caracter transfrontalier impun o bună cooperare la nivelul Uniunii Europene și de aceea doresc să mulțumesc tuturor invitațiilor noștri de la Europol, Eurojust și Transcrime. A fost foarte interesant uh, să, să aud ce aveți de spus în legătură cu experiența noastră directă în combaterea crimei organizate, a traficului de persoane și finanțarea teroriștilor. Prezentările domnilor Gheșev și Javier Draco multe exemple menționate de Osmenuț ne arată care este amploarea fenomenului cu care ne confruntăm în prezent și consider că aceste probleme europene cer decizii și soluții europene. De aceea, cea mai eficientă metodă de a combate corupția în Uniunea Europeană este să elaborăm și să punem în aplicare o politică europeană de combatere a corupției și crimei organizate. Încă o dată, vă mulțumesc! Domnul președinte, încă o dată le mulțumesc tuturor invitațiilor din prima rundă și în a doua rundă și nu-mi rămâne decât să adaug că printr-o coincidență acest schimb de opinii fascinant în opinia mea pe o temă care va beneficia de multă atenție în actuala legislatură, combaterea corupției și crime organizate, iată, această audiere coincide perfect cu o misiune liberă în Malta. Această misiune în Malta a scos din sală mulți membri ai comisiei noastre care au plecat în această misiune de documentare în Malta. Îmi pare foarte rău că, iată, din cauza acestei coincidențe, unii colegi potențial intervenienți nu au putut să fie la, prezenți la această dezbatere, însă, sigur, noi o să informăm în legătură cu ideile prezentate aici, pentru care vă mulțumim foarte mult tuturor. Cu aceasta încheiem ședința în această după masă, reluăm activitate lunia viitoare la ora 3 după amiază, ne vedem atunci. 9 decembrie, lunea viitoare.